Buon pomeriggio a tutti. Diamo inizio alla nostra... Bună ziua tuturor. Începem ședința. Dando il benvenuto a... Urez bun venit mai întâi lui Sabine Lorel, ministru federal pentru agricultură în Belgia și președinte al, uh, din, reprezentant a fostei președinție belgiene. Dacă nu aveți observații în legătură cu ordinea de zi, considerăm această ordine de zi ca fiind adoptată. Adoptăm procesele verbale ale ședințelor de pe 15 noiembrie, 18 noiembrie, 30 noiembrie, 1 decembrie și 9 decembrie. Dacă nu transmiteți observații, observații înainte de sfârșitul ședinței de astăzi, considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate. Doresc să vă informez că ședința de astăzi va fi transmisă în direct pe internet. Și acum începem cu intervenția doamnei Sabine Lorel în numele Comisiei Agri. Dragă Sabine, îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut în acest ultim semestru. Acum îți dăm cuvântul pentru a povesti colegilor din comisie ce, care sunt rezultatele președinției belgiene ale Consiliului în domeniul agriculturii. Sabin, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Președinția belgiană, după câte știți cu toții, s-a terminat la sfârșitul anului. Cred că am făcut progrese în anumite dosare. Nu e nevoie să vă mai reamintesc sistemul de trio în care se înscrie președinția belgiană și programul care a fusese acceptat viza cele trei președinții, spaniolă, belgiană și, deci, uh, și maghiară, scriindu-se într-un continuum. Președinția belgiană, să nu uităm, a intervenit și într-un moment aparte, e vorba de adoptarea tratatului de la Lisabona, introducerea sistemului de co-decizie, um, consolidat și, în orice caz, îi mulțumesc lui Paolo pentru că am lucrat foarte bine pe parcursul semestrului de președinție. Aș dori să abordez șase aspecte care sunt importante pentru președinția belgiană. În primul rând, reforma PAC. Știu că lucrați din răsputeri pe acest dosar asupra căruia va trebui să vă puneți de acord la un moment dat, însă președinția belgiană a condus discuții uh, și activități pregătitoare, preliminare. Și știți foarte bine și concluziile Consiliului în acest sens, sens anul trecut. În septembrie la ULP am adoptat concluzii ale Consiliului, Paolo a fost prezent atunci și am putut atunci să punem cap la cap o serie de sugestii și observații care au întrunit majoritatea celor 27 de state membre, vorba de principale puncte de raliere. În primul rând, atunci când vorbim cu ministrii agriculturii, vorbim despre anumite lucruri și e bine să știți dumneavoastră acest lucru și anume reafirmăm tot timpul că ne dorim menținerea unei politici agricole comune puternice și ambițioase. E bine, menținem această politică pe două niveluri. În primul rând, de fapt, acei doi piloni, în primul rând, uh, Uniunea Europeană, în proporție de 100%, uh, dorește și trebuie să asigure securitatea alimentară, dar și alte obiective europene, cum ar fi schimbarea climatică și politica teritorială. Și al doilea pilon, uh, al doilea nivel, mai suplu, mai flexibil, o împărțire a competențelor între niveluri și este clar că e nevoie de o mai bună definire a acestora al doilea pilon intervine tocmai pentru a aporta, a aduce, mă scuzați, un plus de suplețe, de flexibilitate pentru statele membre. În orice caz, cofinanțarea rămâne de actualitate. De asemenea, vom aborda problema instabilității piețelor și a volatilității prețurilor, dar și a veniturilor fermierilor. Și marea majoritate a statelor membre au uh, reafirmat dorința ca această PAC reformată să poată în aceeași măsură să combată uh, anumite dezechilibre și să aducă stabilitatea veniturilor pentru fermieri, în orice caz fluctuațiile sau amploarea fluctuațiilor să fie oarecum limitată. Bineînțeles că dacă dorim ca fermierii noștri să îndeplinească obiective legate de uh, alimentație, de securitate alimentară, de schimbare climatică, de revitalizarea teritoriilor, trebuie să putem să îi ajutăm și atunci uh, fluctuația veniturilor lor nu trebuie să fie la fel de mare ca în ziua de astăzi. De asemenea, uh, comisarul are timp la dispoziție, s a avut timp Uh, la dispoziție pentru a face propriile propuneri în urma acestui tur de masă destul de amplu, am putut să constatăm că în linii mari suntem de acord cu marile principii și în special în ceea ce privește securitatea alimentară și competitivitatea agriculturii, primul punct propus de uh, comisar. Acest lucru s-a discutat la Consiliul din 13 decembrie și celelalte s-au discutat în continuare. Însă am observat un lucru foarte, foarte interesant și, domnule președinte, aș dori să subliniez acest lucru. Domnule președinte, uh, dumneavoastră poate cunoașteți acest concept și ar fi bine să punem cap la cap informațiile. E vorba de acea agricultură activă, un concept cumva în șantier. Amintiți-vă de ce ne spunea domnul comisar despre agricultura activă. Și uh, e vorba de a implica toate statele membre, pentru că este clar că uh, concepțiile sunt diferite, pe de altă parte, ideea de agricultură activă atrage pe toată lumea. În orice caz, mai trebuie discutat. Un alt lucru foarte, foarte important este laptele. Acolo am putut să adoptăm nu prin unanimitate, ci prin 75% din voturi la concluziile Consiliului din 27 noiembrie un text în acest sens. Aici președinția belgiană a mers pe chestiuni de fond și nu am dorit să avem concluzii așa Uh, fără niciun fel de substanță, ci am dorit, așa cum se mai întâmplă cu cele adoptate în unanimitate, ci am dorit și am obținut numai, între ghilimele, 75%, niște concluzii care, într-adevăr, au mers pe fond. Comisia ne-a făcut niște prime propuneri în ceea ce privește grupul de lucru la înalt nivel. Am discutat aceste lucruri pe 13 decembrie, propunerile ajungând destul de târziu la noi și putem să spunem că opinia a fost mai degrabă favorabilă. Bineînțeles că știți foarte bine că discuțiile continuă, ele sunt inevitabile, este vorba de acea noțiune de contract, e vorba de obligativitate, de caracter facultativ și așa mai departe. În fine, știți și situația legată de acele regrupare și procente. Oricum, progresele sunt reale și ne dorim, în orice caz, ca agricultorii noștri să aibă o pondere negocieri mai mare decât până acum. Al treilea pachet, dacă îmi permiteți această expresie, este acel pachet al calității, care era și acesta o prioritate a președinției. Din păcate, textul Comisiei nu ne-a pervenit decât pe 10 decembrie, având în vedere că Consiliul n-a avut loc decât cu trei zile mai târziu și deci n-am avut timp să mergem în profunzime cu acest pachet calitate, care cu siguranță este un alt dosar foarte, foarte important. Apoi propunerea de regulament în ceea ce privește sistemul de calitate aplicabil produselor agricole. Aici vom avea un plus de uh, claritate în ce privește sistemul de calitate european. Uh, și este clar că ne dorim și norme sectoriale ca un pas înainte și apoi propunerea unor noi linii orientative în ceea ce privește bunele practice, practici, ce privește sistemele voluntare de certificare, etichetare a produselor. Ați înțeles, deci, că e vorba numai de o parte din concluziile grupului de înalt nivel pe problema laptelui, care uh, Uh, a fost introduse mai apoi în concluzii și aici uh, sperăm că președinția maghiară va continua pe același drum. Al patrulea subiect important pentru Belgia, dar și pentru problema creșterii vitelor în Uniunea Europeană este cea a uh, spongio pacine bune. Aici vă amintiți că pe 29 noiembrie am putut să aprobăm în unanimitate concluziile în acest sens și aceasta permite Comisiei să vină cu propuneri cât se poate de concrete. Ideea este de a adapta arsenalul nostru legislativ față de posibilitatea apariției unor probleme și combaterea riscurilor. Până la urmă este vorba de imaginea Europei. Apoi, un alt problem, o altă problemă se referă la ce s-a întâmplat cu Germania și punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona este clar că există și elemente pozitive, despre care tocmai am vorbit, trag linia, linie și fac bilanțul, dar sunt și probleme care mai persistă, lucruri care ne mulțumesc și dosare cu care n-am avansat suficient, suficient de repede. În primul rând, știți foarte bine dosarul organismelor modificate genetic. Comisarul Dali a făcut o propunere care uh, a, lăsat de marmură marea majoritate a membrilor Consiliului European? Uh, au fost rezervați asta ca să fiu diplomată. Uh, nimeni nu a dorit să continue să lucreze pe o asemenea propunere și cred că aceeași reacție a existat și la nivelul Parlamentului European. În sfârșit, un alt dosar uh, pe marginea căruia am fi dorit să progresăm mai mult, dar din păcate nu a fost înscris la hotărârile Consiliului pentru că am avut uh, ne izbeam de o minoritate de blocaj de care nu putem să trecem este uh, legată de problema celor mai defavorizați și vă amintiți, domnule președinte, ce am discutat la ULP la întâlnirea informală a ministrilor agriculturii despre importanța acestui dosar care este cumva blocat. Știți bine că o minoritate de state blochează încă acest dosar, nici măcar am putut să-l punem pe ordinea de zi. Însă știu foarte bine că Parlamentul monitorizează cu atenție acest lucru și sperăm că împreună vom lucra în continuare foarte bine și să vedem ce propunere va face și comisarul. I-am cerut să revină în ceea ce privește abordarea metodei cofinanțării, însă nu a dorit să facă acest lucru. În fine, dacă este acum să vă spun care este uh, uh, lucrul pentru care sunt cea mai tristă, este tocmai acest dosar al persoanelor cele mai, să zicem, defavorizate pentru că, până la urmă, e vorba de impactul la urma urmei a politicii noastre agricole comune. Iată, dom domnule președinte, un tur de orizont extrem de uh, amplu, uh, dar, bineînțeles, aștept cu nerăbdare întrebările, observațiile membrilor acestei comisii. Vă mulțumesc! Grazie, Sabin. Mulțumim, Sabin. Îți mulțumim foarte mult, atât pentru metodă, cât și pentru substanța Um, prezentării lucrărilor semestrului. Și acum începem cu intervențiile colegilor. Mai întâi vor avea cuvântul coordonatorii din partea grupurilor și apoi ceilalți colegi care doresc să iau cuvântul. Albert Des, din partea PPE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea Uh, făcută rezultatelor uh, președinției belgiene. Ați menționat uh, multe lucruri, care, multe domenii care au fost adoptate în timpul președinției belgiene și doresc să vă mulțumesc pentru toate eforturile dumneavoastră. Trebuie să recunoaștem faptul că președinția belgiană nu a avut de suferit de pe urma problemelor interne din Belgia și trebuie să subliniem acest lucru. Ați menționat reforma politicii, politicii agricole comune și este important să amintim de ce avem nevoie de politică agricolă comună, pentru că e legat de securitatea alimentară. Trebuie să spunem acest uh, lucru într-una, um, sus și tare. Politica agricolă trebuie să fie bine coordonată și Parlamentul European trebuie să promoveze o politică agricolă mai bine coordonată cu resursele pe care le are la dispoziție. Primul și cel de-al doilea pilon au fost baza politicii agricole și cred că al doilea este foarte important. Trebuie să ne asigurăm că sistemul va fi dezvoltat în așa fel încât cel de-al doilea pilon să fie consolidat. Acest aspect este o parte foarte importantă a reformelor agricole. Știu că multe lume vorbește despre reforma în domeniul agricol, dar pe mine m-a interesat întotdeauna agricultura în întreaga Europa și observăm că eh, și observăm eh, că cele 27 state membre au abordări foarte diferite în ceea ce privește agricultura. Tocmai de aceea vom avea nevoie de flexibilitate. Nu putem să creăm o politică agricolă comună care să reunească 27 de abordări divergente dacă această politică nu este foarte flexibilă. Deci aș fi foarte recunoscător dacă ați putea să ne spuneți din punctul de vedere al uh, președinției belgiene, ce ați vrea să se facă la nivelul celui de-al doilea pilon, adică cum să se consolideze aceste elemente și ce măsuri să se ia pentru a face acest lucru. Și în încheiere, pentru că nu doresc să răpesc prea mult timp colegilor. Fluctuația prețurilor produselor agricole uh, este foarte importantă și poate ați putea să ne spuneți cum credeți că putem limita aceste fluctuații. În primele zile ale președinției franceze, Sarkozy a spus foarte clar că politica agricolă depinde de limitarea fluctuării prețurilor. Și ne bucurăm de asta. Dar ar fi bine, poate, dacă ne-ați putea aminti cum putem opri această fluctuație. Luis Mulțumesc, Albert. Luis Capela Santos are cuvântul. Mulțumesc, doamnă ministru, și eu uh, doresc să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră excelentă și să vă urez uh, succese pe viitor la nivel politic, dar și personal. Belgia, în ciuda dificultăților politice pe care le știm cu toții și care dorim să fie depășite cât mai repede cu putință, a avut o președinție liniștită și competentă în ceea ce privește agricultura, ceea ce ne bucură nespus. În ciuda greutăților cu care s-a confruntat uh, lumea întreagă și sectorul agricol, mai ales în aceste ultime șase luni. Cred că în ceea ce privește conducerea europeană a, a politicii agricole, aceste luni au fost liniștite. Vreau să vă spun că am simțit o relaxare, mai ales în ceea ce... Au fost unele tensiuni, mă scuzați, mai ales în ceea ce privește concluziile Comisiei în ceea ce privește sectorul laptelui, dar, pe de altă parte, uh, sunt de părere că președinția belgeană a demarat uh, procesul de reformă a PAC-ului într-un mod foarte inteligent, punând uh, Uh, acest dosar într-o perspectivă potrivită negocierilor care vor urma, sper eu, fiindcă cu toții așteptăm cu nerăbdare raportul colegului Des, uh, pe care îl vom uh, discuta în curând, fiindcă, iată, avem în mâna noastră cheia viitorului agricol uh, european și în acest moment de schimbare trebuie să știm cum să adaptăm această politică care face parte din istoria noastră și se identifică cu Uniunea Europeană și are provocări de prezent și de viitor. Nu vreau acum să intru foarte în detalii în ceea ce privește acțiunile viitoare, fiindcă Vom discuta aceste aspecte cu omologul dumneavoastră maghiar, care va fi alături de noi în curând, ci voiam să-mi uh, manifest recunoștința pentru activitatea dumneavoastră și pentru moștenirea pe care ne-o lăsați și sunt sigur că vorbesc în numele colegilor mei, cel puțin în numele colegilor din partidul meu, când uh, vă spun că vă mulțumim foarte mult pentru ce ați făcut uh, pentru sectorul agricol. Grazie, Luis. La parola... Mulțumesc, Luis. Are cuvântul acum George Lyon. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit și eu președinția belgiană pentru tot ceea ce a făcut în ultimele șase luni. A fost un proces stabil și s-au făcut progrese în anumite dosare importante. s-a publicat comunicarea comisarului în legătură cu viitorul politicii agricole comune și mă bucur de faptul că există un acord în Consiliul pentru Agricultură în legătură cu nevoia de reformă. Aș vrea să vă întreb dacă confirmați impresia noastră că în această comunicare se spune că e nevoie de o adevărată reformă și nu menținerea unui status quo din punct de vedere și pe de altă parte, având, dacă va exista o presiune bugetară importantă în legătură cu finanțarea politicii agricole, trebuie să ne gândim bine cum putem afronta această problemă și cum ne vom asigura că această politică va avea o abordare mai bazată pe rezultate. Având în vedere că aceste finanțări sunt atât de necesare, mai ales în zonele cele mai dezavantajate. Pentru agricultură competitivă și durabilă, trebuie să facem multe. Unii consideră că aceste aspecte sunt contradictorii. Eu cred că se pot completa. Și aș dori să știu cum credeți dumneavoastră că aceste obiective pot fi ambele urmărite de politica agricolă comună? Trebuie să avem un rol important de jucat pentru a face față principalei provocări cu care ne confruntăm, și anume creșterea populației lumii cu 50% și deci a cererii de alimente. Pe de altă parte, nu putem spori producția uh, cu energie ieftină. Deci, aș dori să știu cum vedeți dumneavoastră că se poate face acest lucru și cum putem să încurajăm o agricultură ă, europeană mai, competitivă, mai competitivă, dar și una care să poată face față cererii suplimentare. Martin Hoșling, pe Rive. Mulțumesc, George. Martin Hoșling. Ja, Frau Ministerin, ich darf ich den Glückwünschen meiner Kollegen anschließen. Mulțumesc foarte mult, Mă alătur și eu felicitărilor exprimate de preopinenții mei pentru activitatea dumneavoastră, doamnă ministru. Ați avut nenorocul ca președinția dumneavoastră să se desfășoare pe fundalul uneia dintre cele mai groaznice crize eh, din ultimii zeci de ani și ați scăpat eh, nevătămați. Aș dori să vorbim mai mult despre lapte, căci propunerile comisiei pe care le-am primit este vorba despre sporirea drepturilor fermierilor pe piață. Nu se face suficient, după părerea noastră. Lipsea îndrăzneala când au fost întocmite aceste propuneri, mai ales în acest domeniu. E drept că piețele trebuie să fie reglementate pentru ca agricultorii să se bucure de stabilitate. Am discutat în nenumărate rânduri acest aspect. Iar uh, acest pachet, după mine, nu oferă destulă stabilitate piețelor agricole. Anul trecut, Comisia a publicat o comunicare care i-a surprins pe mulți, fiindcă nu a mers atât de departe pe cum se așteptau unii și nu a avut uh, nici aspecte precise, nici propuneri precise în anumite domenii. Pe de o parte, acest lucru este bun, fiindcă aici, la Parlamentul European, avem acum ocazia de a stabili cadrul pe care Comisia l-a lăsat foarte vag cu privire la numeroase aspecte și aștept cu nerăbdare rezultatul acestui uh, proces, mai ales în cadrul reformării politicii agricole comune, cred că avem o, o șansă unică de care trebuie să profităm. Întrebarea care se pune, pe de o parte, este de ce să desfășurăm o astfel de reformă și, de cealaltă parte, suntem întrebați dacă avem resursele necesare la dispoziție pentru o astfel de reformă. Eu sunt de părere că statele membre își dau seama că reforma PAC-ului necesită resurse financiare solide, iar în unele țări tendința este aceea de a reduce uh, finanțarea europeană a politicii agricole comune. Deci ar fi bine să încercăm o reformare rezonabilă permițând uh, resursele financiare necesare acestei reforme. În al doilea rând, bineînțeles, e nevoie să ne continuăm munca. Munți colegi s-au referit la rolul uh, siguranței alimentare în următorii ani. Acest aspect este unul care a stat la baza crizei. Este vorba de speculația privind siguranța alimentară, care a agravat problema, iar acest lucru se va înrăutăți în următorii ani, astfel încât, din punctul de vedere al Uniunii Europene, dar și la nivel internațional, avem nevoie de un cadru potrivit Iată de ce este foarte important ca președinția Uniunii Europene să găsească structurile potrivite pentru a garanta siguranța alimentară. Acest lucru reprezintă o prioritate la nivel internațional, iar noi, Uniunea Europeană, putem da o pildă aici, fiindcă până la urmă este vorba de o provocare mondială. Următorul aspect l-ați uh, menționat și dumneavoastră. Este vorba despre renaționalizarea politicilor privind tehnologia genetică. Este foarte interesant modul în care Consiliul se apropie de un consens. Și la fel de interesant este să vedem modul în care statele membre vor adopta politicile din acest domeniu. Această discuție are un caracter tehnic cât și juridic. În ce măsură piața internă poate să fie conturată în acest sens, ținând cont uh, pentru a ține cont de autorizațiile necesare pentru produsele care sunt fabricate prin tehnologiile noi. Iată, acestea sunt evoluții ale căror rezultate le aștept cu nerăbdare. Avem, deci, foarte multe aspecte importante și începuturi, demarări importante pe care ni le-a oferit președinția dumneavoastră, iar noi sperăm că procesul de reformă a PAC-ului va merge mai departe, mulțumită avântului pe care ni l-ați dat. Lorenzo Fontana. Mulțumesc. Are cuvântul acum Lorenzo Fontana. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei ministru pentru prezența sa aici. Și eu doresc să o felicit pentru aceste șase luni de președinție, pentru că s-a lucrat foarte bine. Din punctul nostru de vedere, politica agricolă trebuie să țină mult cont de calitate. În raportul domnului Scota tocmai am vorbit despre acest aspect și aș dori să vă întreb cum vedeți dumneavoastră în viitorul apropiat chestiunea etichetării, pe de o parte, și pe de altă parte, care este poziția dumneavoastră în legătură cu importurile în Uniunea Europeană? Pentru că de multe ori aceste uh, importuri cu siguranță nu respectă standardele europene și de unde concurență uh, neloială față de produsele noastre. Și deci revenim la un factor fundamental care trebuie analizat în următorii ani pentru a ne asigura că agricultura europeană nu va fi distrusă de acest sistem atât de dificil. Iată care sunt întrebările noastre. Dacă puteți să ne faceți sugestii în legătură cu aceste aspecte, după cum ați văzut dumneavoastră lucrurile în aceste șase luni și pentru viitor. Mulțumesc, Lorenzo. Acum are cuvântul domnul Rudvins, ultimul dintre coordonatorii numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu antevorbitorii mei. Și aș dori să recunosc și eu uh, calitatea activității președinției belgiene în domeniul agriculturii. Am trecut prin perioade gre, prin o perioadă grea. Am avut inundații, incendii de pădure, tot soiul de nenorociri. Iar uh, agricultura s-a pentru o situație proastă acum. Cred că în aceste condiții președinția belgiană a reușit uh, să se asigure că împreună putem ocroti viitorul politicii agricole comune în contextul strategiei UE 2020. Uniunea Europeană a dobândit deja calitatea. Avem doi piloni la dispoziție în ceea ce privește politica agricolă, dar aceștia trebuie să, să devină să aibă un caracter mai democratic și un caracter de răspundere mai pronunțat în ceea ce privește acțiunile care le sunt permise statelor membre și cele care nu le sunt permise. Avem multe aspecte de care trebuie să ne ocupăm uh, și uh, în ceea ce privește uh, diferențele de preț la produsele agricole, de la producție la vânzare. Trebuie să ne asigurăm că putem gestiona lanțul de distribuție. Super, lanțurile de, supermarket, de supermarketuri mari se acționează într-un mod speculativ și folosesc tehnici care cresc prețurile. Trebuie să ne ocupăm de această problemă pe viitor. În Letonia, de curând, prețul produselor agricole a crescut cu până la 20-30%. Aș dori să ne spuneți câte ceva și despre abordarea dumneavoastră specifică în momentul în care vine vorba de contactul cu colegii dumneavoastră din uh, Troica președinții, președinției. Ce trebuie să se facă privind um, plățile directe? Vă mulțumesc foarte mult oricum. Acum dau cuvântul uh, doamnei Sabin Lorel pentru a răspunde coordonatorilor și apoi vom continua dezbaterea. Te rog, Sabine. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să uh, răspund tematic și nu fiecăruia dintre dumneavoastră. În primul rând, mulțumesc pentru încurajările pe care le-ați exprimat. Trebuie, într-adevăr, să continuăm să lucrăm împreună sau să învățăm să lucrăm împreună Parlamentul, Consiliul și mulțumesc pentru sprijin. Apoi, în ceea ce privește dosarele care au fost abordate, în primul rând, facul. Mulți dintre dumneavoastră îmi spuneți, nu cumva întâi trebuie să așteptăm bugetul și apoi să discutăm politica agricolă comună. Eu sunt convinsă că dacă am fi ales această cale, alții ar fi, ar fi venit și ar fi spus, haideți întâi politica agricolă comună și apoi bugetul. Problema este cu oul și găina. Ă, care este ordinea, nu-i așa? Practic, dacă așteptăm bugetul înainte de a defini principiile principale ale politicii agricole comune, este sinonim cu a da apă la moară celor care nu își doresc o politică agricolă comună și, de asemenea, satisfacție anumitor reprezentanți ai unor guverne, nu a tuturora, nu vreau să dau nume, dar este clar că Întotdeauna există un arbitraj în ceea ce privește împărțirea bugetului și a banilor și asta este ceva complicat. Deci am ales calea următoare și anume întâi să discutăm marile linii ale PAC și apoi împreună putem să ne reunim, inclusiv cu miniștrii de finanțe, și să spunem, iată, dorim o politică agricolă comună ambițioasă, iată de ce bani avem nevoie. Uh, nu fac parte dintre cei care spun că PAC este 40% din buget și cercetarea primește mult mai puțin. Sunt unii care argumentează astfel, dar dacă este să comparăm două politici și finanțarea lor publică, nu e vorba numai de a vedea pur și simplu bugetul european, e vorba de a avea o viziune de ansamblu, buget european plus bugete naționale. Ei bine, noi în agricultură am zis tocmai acest lucru, nu mai lucrăm fiecare uh, în mod izolat, ci există acest fond comun pentru politică agricolă comună și dacă mâine ne vom dori o aceeași abordare și pentru cercetare, e bine vom avea un buget european pe cercetare. Deci să comparăm ce este comparabil. Ați vorbit despre prețuri. Mulțumesc, domnule Capula Santo, că mi-ați urat succes în cariera mea politică. Știți bine că vin din Belgia și nu se știe niciodată ce se va întâmpla mâine. Ne dorim tot ce e mai bine pentru țara noastră și în special un buget care să respecte um, normele și activitățile europene, dar oricare ar fi funcția pe care o voi ocupa mâine, voi continua să mă bat pentru PAC și să mă asigur că găsim finanțarea adecvată pentru PAC. Uneori se crede la nivelul europene că o alimentație sănătoasă, echilibrată, suficientă și o distribuție echilibrată a fermierilor pe tot cuprinsul Europei sunt lucruri de la sine înțeles. Ei bine, nu este adevărat. Se poate ajunge situația în care aceste servicii nu mai pot fi furnizate la un moment dat. Practic, se pune întrebarea dacă nu cumva există o, discrepanță însă între competitivitate și dezvoltare durabilă. Dacă mi-aduc eu aminte bine, în dezvoltarea durabilă, textul de anul trecut, nu-i așa, avem trei obiective, economie, mediu și societate. Iar politica agricolă comună, agricultura europeană, trebuie să se înscrie în toate cele trei cadrane. Este simplu? Nu este simplu, dar dacă nu reușim, eu sunt convinsă, uh, pe de o parte, că fermierii noștri nu vor putea să răspundă provocărilor schimbărilor climatice, etc. Și dacă nu, sacrificăm uh, obiectivele de mediu și facem altceva. Dar agricultura, în ultima instanță, nu va răspunde așteptărilor, așteptărilor cetățenilor. Deci e vorba de o mare provocare și vom încerca să asigurăm, ce a spus și domnul Lyon, uh, să ne asigurăm la nivelul Consiliului Ministrilor că nevoia de reformă este una reală, reformă ambițioasă. Dar este clar că a se pune de acord la Consiliu cu 27 nu este simplu deloc. În orice caz, ceea ce împărtășim cu toții este, în primul rând, acceptarea ideii de reformă și apoi bugetul unii doresc să crească bugetul, alții vor să-l scadă. Consensul nu este aici. Unii zic uh, finanțare la 1%, alții doresc o finanțare între aceste două extreme este clar că e greu de găsit un echilibru și nu suntem de acord cu toții. Unii vor 50%, 50%, alții vor 80-20, alții 20-80. În fine, iată discuții foarte complicate. Nu avem până acum o poziție comună, însă, la nivelul Consiliului, noi dorim să facem în așa fel, în fel încât să respectăm tradiția de la Consiliul Agricultură și anume să ajungem la o reformă ambițioasă în jurul căruia să se poată reuni toată lumea. Deci, continuăm să lucrăm în acest sens. Iar cel de-al doilea pilon ne aduce flexibilitatea necesară pentru tot ce înseamnă teritoriu și specificități. Mi s-a pus întrebarea legată de conținutul acestui al doilea pilon. Eu aș vedea aici măsuri de mediu mai uh, ambițioase decât cele care se regăsesc în condiționalitatea de la pilonul A1 de astăzi. Deci, bineînțeles că în pilonul 2 e vorba de măsuri suplimentare în acest sens de protecția mediului. Cred că nu putem să închidem ochii la tot ce înseamnă importanța trainingului, a formării. Am vorbit despre inovare ieri la Consiliu și trebuie totuși să ne asigurăm că tot ce înseamnă inovare apare în toate practicile agricole, transfer de tehnologii, etc. Va trebui, bineînțeles, să continuăm să îi ajutăm pe fermieri să investească în continuare și să permitem statelor membre să răspundă unor nevoi specifice legate de teritoriu. În ceea ce privește volatilitatea, sunt de acord cu dumneavoastră, e nevoie de soluții. Există soluții unice și singur ca Cu siguranță nu. Uh, uh, ca și dumneavoastră, mă bucur că președinția franceză a G20 a pus pe ordinea de zi acest subiect și colegul francez chiar ne-a spus ieri că va avea loc o ședință în acest sens la G20 pentru că pe ei interesează această problemă a volatilității prețurile, prețurilor și că, bineînțeles, este vorba de o problemă globală. E nevoie de o serie întreagă de uh, idei care trebuie puse pe masă în ceea ce privește stoparea speculației cu sau cu materii prime um, agricole, cum să avem o strategie și un glas comun european, cum să gestionăm stocurile și cum să intervenim prin instrumente aparte pentru a gestiona aceste probleme. Uh, Apoi, în cea, uh, mi se a spus aici că pachetul lapte este foarte dezamăgitor. Ce este asta? M-ați întrebat. E bine, alții uh, spun că s-a mers prea departe. Dumneavoastră spuneți că nu se merge suficient de departe. Asta este Europa, să știți. Este clar că, de obicei, în această cursă plecăm uh, Uh, de pe poziții diametral opuse, iar frumusețea democrației este tocmai pe faptul că încercăm să ne apropiem pozițiile atât de radical opuse la început. Este clar că nu tot timpul uh, oamenii au, au aceeași, uh, aceeași libertate de uh, exprimare pe care o am și eu, dar pot să vă spun că oricare ar fi soluțiile, toate trebuie evaluate din punct de vedere al pertinenței și eficienței acestora. Uh, în ceea ce privește organismele modificate genetic, o să vă dezamăgesc pe toți, mi s-a pus întrebarea legată de poziția noastră definitivă în acest dosar al OMG-urilor. Eu nu m-am exprimat până acum, sau eu m-aș fi exprimat, dar să știți că această propunere n-a fost nici măcar discutată, pentru că nu am avut practic o bază de discuție o serie de probleme au fost identificate la nivelul pieței comunitare și, de asemenea, o serie de probleme de natură legală, juridică. Deci, dacă dorim să progresăm în acest sens, uh, noi ne dorim uh, practic imposibilul pentru că fiecare stat membru trebuie să poată să vină eu vreau, eu nu vreau, să spună clar poziția pe OMG-uri. Este clar că ne dorim progrese, dar vreau să spun că nici măcar n-am început să discutăm pentru că n-am avut de pe ce bază să plecăm. O să încerc să așerez ritmul pentru că timpul trece foarte repede. Ceea ce privește importul de produse, este clar că produsele trebuie să respecte normele, etc. Noi suntem convinși de acest lucru, pentru că este exact despre ce este vorba la negocierile OMC. Noi avem norme care deseori merg mai departe decât, pri, eh, decât siguranța pură umană sau animală a produselor. Este clar că se merge mai departe și este clar că trebuie să găsim și o soluție aici. Ceea ce privește etichetarea și protecția consumatorului, mă refer aici la pachetul calitate. Știu că ați uh, lucrat uh, mult pe acele uh, denumiri de origine sau etichete de origine. Bine, sunt produse care sunt import, nu mai importate sau nu mai exportate, lucrurile sunt mai simple dar există o serie de subcategorii aici. Și dacă dorim ca consumatorii noștri să citească etichetele și să și înțeleagă despre ce este vorba, foarte bine, însă dacă dorim o etichetă lungă de 2 metri cu toate informațiile de deci exhaustivă, este clar că asta nu este o soluție și trebuie să găsim altceva. Mulțumesc, dar sunt așa foarte înflăcărată. Grazie, Sabina. Cu siguranță nu. Mulțumim, Sabin. Continuăm cu intervențiile colegilor. Primul scris la cuvânt este colegul Renț Garcia și apoi colegul Tarabela. Vă rog. Președinte, muchas gracias. Colega Renț Garcia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă președinte Uh, al Consiliului uh, de Agricultură, fostă președinție. Vă mulțumesc pentru toată activitatea dumneavoastră din ultimele șase luni, uh, luni ale președinției belgene. Ați făcut referire la agricultura activă. Într-adevăr, ar fi interesant să examinăm acest concept, dar definiția sa trebuie să corespundă obiectivului pe care îl dorim. Obiectivul meu este acela ca fondurile să ajungă la cei care cu adevărat le vor folosi, la cei care sprijină, ajută agricultura europeană. Dar um, nimeni nu reușește să aplice aceste obiective, um, de exemplu, rândul tinerilor, când vorbim despre creșterea animalelor, un sector în criză. Uh, dacă nu reușim uh, să asigurăm o noire a generațiilor, vom fi dependenți din punct de vedere alimentar. Acest aspect mi se pare foarte important, dar și mai important uh, mi se pare competitivitatea. Pentru a fi competitivi în sectorul agricol, în, în sectorul creșterii animalelor, uh, crescătorii noștri de animale nu mai trebuie să joace în divizia B. Um, și uh, importă, exportatorii din țări terțe nu trebuie să fie ei în divizia A. Folosesc această metaforă din fotbal pentru că, sincer, agricultorii noștri au atât de multe probleme, atât de multă birocrație, lucruri pe care nu le impunem în negocierile bilaterale cu uh, țări terțe, pe care uh, și uh, deci agricultorii noștri trebuie să plătească angajații mai scump, apa mai scump, deci fac față unei concurențe neloiale din, punctul, din partea țărilor terțe. Deci, iată, impunem condiții foarte dificile agriculturii comunitare și până când nu creăm condiții egale, problema va persista. Și eu cred că trebuie să cerem aceleași standarde din partea țărilor terțe pe care le cerem din partea producătorilor europeni. Și aceste exigențe trebuie să fie controlate la frontiere, să existe un adevărat sistem de inspecții eficient, adaptat la prețuri și care să servească acest obiectiv. Singurul lucru pe care îl regret foarte mult din președinția dumneavoastră este faptul că Consiliul a ratificat acordul UE-Maroc, pentru că aici în Parlament, OLAF-ul ne-a făcut un raport în care s-a denunțat încălcarea sistematică sau proastă aplicare a sistemului de tarife la intrarea pe teritoriul Uniunii. Și Comisia pentru Petiții se ocupă de acest caz cred că ar fi mai bine să rezolvăm problemele înainte să discutăm despre viitor cu Marocul. Și din câte am înțeles, Parlamentul uh, European nu a reușit să răspundă la solicitarea mai multor uh, grupuri politice în legătură cu probleme teritoriale legate de aplicarea acestui acord. Acordul cu Marocul uh, prevede reduceri pentru produse sensibile care ar avea un efect mortal pentru, um, proiect, uh, pentru produsele comunitare. Am deschis contingente pentru produse uh, care vor avea um, consecințe foarte negative asupra anumitor producători din Sud. De aceea nu sunt de acord cu acest acord și regret faptul că a fost ratificat în timpul președinției dumneavoastră. Bine, uh, domnul Tarabel are cuvântul. Doamnă ministru, dragă Sabin, și eu doresc să vă felicit. Uh, ca și colegii, deși știu în plus ce ce colegii nu știu, că ministrul belgian al agriculturii are um, o sarcină de două ori mai grea, pentru că în Belgia agricultura este reg- regionalizată și pentru ca ministrul să se exprime, flamazii și valonii trebuie să aibă uh, poziții cazi similare pentru ca această poziție să fie uh, avansată la nivel european. Este o chestiune bizară, să zicem, sau o caracteristică a situației belgiene. mă adresez uh, foste reprezentante a președinției, dar și ministrului belgian ca atare. Um, comisia spune că pacul uh, trebuie să devină, politica agricolă comună trebuie să devină mai ecologică pe viitor um, și astfel se înscrie în conceptul de durabilitate socială și de mediu. Vorbim despre primul și al doilea pilon, nu știm exact care va fi conținutul acestora, dar aș dori să știu ce părere aveți în legătură cu voința unora să transfere toată partea legată de mediu în al doilea pilon cu cofinanțare, adică renaționalizare chiar și parțială a politicii agricole comune, în timp ce această valoare de mediu, cred eu, mai bună gestionare a solurilor, poate să facă parte din primul pilon. Aș dori să știu ce părere aveți. În al doilea rând, piața laptelui. Unii cred că mergem prea departe, alții că nu facem suficient. Du pouvoir public, le rôle de, de, de, grand, de gens. Aș vrea să știu ce ar putea face puterile publice pentru reglementare. Pentru că, chiar dacă măsurile grupului la nivel înalt sunt pertinente, nu cred că va fi suficient uh, Uh, pentru autoreglementare și pentru remunerarea corectă a fiecărui actor care intervine în lanțul de comercializare a laptelui. Deci putem, uh, puterile publice pot să garanteze o mai bună reglementare a acestui, uh, acestei piețe și în legătură cu scandalul dioxinei, este vorba de o adevărată criminalitate organizată și având în vedere că am participat la dezbatere la Strasburg săptămâna trecută, unii spun că trebuie să consolidăm controlele. Dar nu cred că este suficient, pentru că controlele sunt respectate de majoritatea agricultorilor uh, și deci din cauza lor, dacă am complicat și mai mult procedurile, ar fi păcat. Deci riscăm să facem sarcina mai grea celor care fac lucrurile bine astăzi. Eu cred că trebuie să uh, întețim controlele, mai ales în ceea ce privește întreprinderile în situație de risc, dar nu să complicăm regulile care sunt uh, probabil cele mai complicate din lume și trebuie să fim mândri de acestea, că le avem la nivel european. Mulțumesc, doamnă ministru. Mulțumim, Marc. Are cuvântul acum domnul Herbert Dorfman. Este. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. În puținul timp pe care l-am la dispoziție, aș dori să abordez două aspecte. Mai întâi, uh, piața laptelui. Aici aș pune din nou întrebarea colegului Martin. Cred că acest pachet al laptelui pune o problemă. Există trei propuneri ale grupului la nivel înalt, doar trei um, propuneri uh, și deci și din uh, negocierile din agricultor, dintre agricultori și industrie și nu se vorbește deloc ce se întâmplă după aceste negocieri. În acest uh, sector, între industrie și agricultori, Um, trebuie să uităm că um, actorii industriali au mai mulți bani și de aceea au și mai multă forță în negocieri. Deci cred că trebuie să regândim acest echilibru de forță. Lucrurile nu sunt simple. Cred că ar trebui să se găsească Uh, încă un punct de intervenție în acest uh, lanț. Trebuie să ne gândim la întreaga, la întregul lanț, de la grajdi până la vitrină, până la consumator. Trebuie să reglementăm întregul lanț și eu cred că consumatorii trebuie să, și agricultorii trebuie să primească mai mult. În legătură cu calitatea, uh, eu cred că ați făcut o propunere foarte interesantă, necesară, pentru a uniformiza lucrurile și pentru a le simplifica. Sunt de acord cu dumneavoastră cu ceea ce ați spus și anume etichetarea de ori, cu originea. Nu trebuie neapărat nu trebuie să amestecăm etichetarea cu originea cu alt tip de etichetare. Eu cred că Comisia a făcut o, întreba- o propunere bună propunerea legătură cu zonele de munte a fost abandonată în ultimul moment și îmi pare rău de acest lucru. Uh, Parlamentul, de altfel, a făcut un raport în legătură cu acest aspect, spunând că dorește o etichetare în care să se menționeze zone de munte. Nu știu de ce să retras din propunere acest aspect. Oricum, eu cred că trebuie să ne gândim mai bine la rolul pe care îl pot avea producătorii, agricultorii și responsabilitatea lor în administrarea acestei etichetări cu originea. pentru că unii se pot să se poziționeze pe piață tocmai prin această etichetă. În legătură cu reforma pacului, aș dori să mai spun un ultim lucru. Mă miră faptul că nu am abordat deloc problema tinerilor agricultori. Când, avem în vedere că 7% doar din agricultori au mai puțin de 35 de ani și dacă lucrurile continuă așa, putem uita uh, reforma pac pentru că nu vom mai avea agricultori deloc și gata. Deci, cred că trebuie să facem urgent ceva în acest domeniu pentru ca tinerii să revină la agricul- în agricultură sau să se orienteze înspre agricultură. Deocamdată nu se face acest lucru, măsurile luate nu au fost suficiente și cifrele arată că tendința este inversă. Deci este foarte urgent, foarte necesar să ne gândim cum putem atrage tinerii de la țară înspre activitățile agricole. Mulțumesc! Grazie, Herbert! Mulțumesc, Herbert! Și ultimul înscris la cuvânt este domnul Enion. Uh, minister, you mentioned... Mulțumesc! domnule președinte. Ați vorbit, ați menționat doi, eh, două cuvinte care eh, pentru mine sunt ca un prosop roșu fluturat în fața unui eh, taur, schimbări climatice. Doresc să vă vorbesc despre situația speclei de zahăr din Regatul Unit. British Sugar procesează specla de zahăr și s-a făcut, s-a luat decizia um, ca campania la specla de zahăr să fie lungită. Consecințele au fost foarte grave. Există mii de uh, hectare acum în sudul uh, Angliei care nu au putut fi exploatate pentru că uh, vremea a fost prea rece. Deci, dacă doriți, puteți organiza o conferință internațională privind schimbările climatice, așa cum s-a întâmplat la Copenhaga, unde vremea a fost foarte rece, uh, și apoi la Cancun vremea de asemenea a fost foarte rece. Deci iată concluzia conferinței dumneavoastră poate la anul putem să lăsăm baltă conferința uh, și poate astfel vom avea o iarnă mai puțin uh, dură și ne vom putea uh, bucura de consecințele agricole acest, ale acestei ierni. Mulțumesc! Bine, să nu ci sunt altri scri... Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, putem să încheiem aici dezbaterea și să dăm cuvântul acum doamnei Sabine Lorel pentru ultimele observații. Mulțumesc încă o dată, Sabin, ai cuvântul. În primul rând, o să încep de la sfârșit când se vorbește despre propagandă climatică fiecare dintre noi este liber să aibă propria părere, propriile idei, dar nu cred că este vorba de propagandă când spunem că agricultura este victima schimbărilor climatice și este în mare parte responsabilă pentru schimbările climatice. Acest lucru reprezintă o parte importantă în ceea ce privește soluția la schimbările climatice. Nu o să cădem la un acord astăzi, nicio problemă, însă nu doresc să intru în această chestiune, dat fiindcă nici nu sunt expert în domeniu. Dar eu aici plec cu urechea la ce îmi spun experții, un mare om de știință belgian care asigură vicepreședinția GIEC, dar, bineînțeles, nu cer nimănui să fie de acord cu părerea eminenților oameni de știință în acest domeniu. Bun. În ceea ce privește celelalte intervenții, în ceea ce privește agricultorii activi, iar aici mă, mă alătur dumneavoastră, doamnă, într-adevăr, această noțiune este interesantă. În, cu miniștrii de de Agricultură, am discutat acest lucru și om, omologa mea din uh, Germania a vehiculat o idee foarte interesantă. În loc să definim agricultorul activ, nu am putea oare să încercăm să definim ce nu este pentru noi agricultura sau ce nu ține uh, de această noțiune. Vă dau un exemplu în glumă, de pildă, pe o, exploatare, pe o exploatație agricolă. Un agricultor are un teren care este teren de golf, în, e mod, în mod limpede această activitate nu trebuie să facă uh, obiectul unui transfer. Toată lumea este de acord, că spunem așa, și când vorbim despre exploatări mari, nu mai suntem cu toții de acord, și când vorbim despre agricultori pensionați, iarăși nu mai suntem de acord. Dar această noțiune este, este interesantă. Ar trebui să mai lucrăm aici, să mai lucrăm cu Parlamentul. Cred că nimeni nu deține purul adevăr. Trebuie să încercăm să apropiem punctele de vedere și să uh, dăm posibilitatea statelor membre de a face acest lucru. Mă alătur celor care au vorbit despre problema tinerilor agricultori. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă definim politica agricolă comună uh, uh, altfel, atunci aș vrea să nu mai schimbăm tot timpul regulile uh, jocului, dacă avem această nouă politică pentru 2013, sper să o avem cel puțin până pe 2020 și dacă acesta este orizontul nostru de timp, sper ca Uh, în primul rând, să putem regândi această politică agricolă comună pe fundalul uh, și ca, obiectiv, având ca obiectiv tinerii agricultori, fiindcă ei sunt obiectivul nostru de mâine. Și dacă stabilim o politică și până la urmă rămânem cu puțini agricultori, înseamnă că ne-am ratat obiectivul și aici sunt întru totul de acord cu tine. Trebuie să avem acest obiectiv în minte al tinerilor agricultori, să vedem care sunt nevoile lor și să vedem cum putem face, bineînțeles, să le răspundem acestor nevoi. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cum a spus, uh, divizia A, divizia B, eu nu sunt uh, microbistă, dar dacă vrem ca o echipă să treacă din divizia uh, 1, divizia A în divizia B, trebuie să marcheze goluri, nu? Și uh, trebuie să aibă și bani uh, pentru uh, antrenamente și așa mai departe. Sunt unele echipe care nu își pot permite să facă acest lucru și iată de ce vă cer un buget pentru că agricultură, fiindcă fără uh, surse, resurse financiare nu vom reuși nimic. În ceea ce privește produsele alimentare, sunt de acord cu dumneavoastră. Din fericire, din nefericire, nu suntem într-o autocrație și iată de ce acest lucru trebuie să se facă prin OMC, Organizația Mondială a Comerțului, și aici revin la problema acordului cu Marocul. Uh, nu voi intra totuși în uh, amănunte aici, dar putem vorbi și despre Mercosur. Toate acestea mă fac uh, să cred și mai mult, ca și colegii mei, că în ceea ce privește agricultura trebuie să ne bazăm pe un aspect multilateral și nu numai pe acorduri bilaterale. Fiindcă în cadrul acordurilor bilaterale nu prea avem ce face, agricultura până la urmă va avea de suferit, între ghilimele, ea va plăti pentru celelalte sectoare. Iată de ce eu sunt pentru aspectul multilateral lateral. doar așa vom reuși să avem câștig de cauză și doar așa normele noastre vor fi recunoscute și în afara Uniunii Europene. Iată, acesta este un argument și pentru menținerea politicii agricole comune puternice, pentru un prim pilon, pentru pilonul 1 foarte ambițios. Iată de ce agricultura noastră va costa mai mult decât agriculturile din alte țări, din afara Uniunii Europene. De ce? Noi vrem să fie competitivă, dorim să participe și uh, aveți dreptate, domnule, la uh, combaterea schimbărilor climatice. Dorim să aibă uh, un, uh, un rezultat social prin ocuparea tuturor teritoriilor, chiar și cele cu greutăți. Dorim să aibă un rol și în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Iată de ce, pentru mine, acesta este unul dintre cauzele din spatele bugetului nostru, este pentru a compensa deficitul de competitivitate. Parlamentul European ne cere să uh, reducem standardele și normele agricultorilor. Acum uh, cred că nu e cazul și sentimentul general merge în această direcție. Nu cred că trebuie să facem acest lucru, fiindcă aceasta este bogăția noastră, specificitatea noastră, calitatea produselor și diversitatea teritorială, dar există niște costuri și trebuie să ne le putem asuma. fie schimbăm total echilibrul lanțului trofic, iar consumatorii finali vor plăti aceste costuri suplimentare, deci uh, cetățenii Eh, europeni și, dacă nu mi se dovedește contrariul, nu am găsit vreun mijloc mai bun decât politica agricolă comună sau cel puțin părți ale ei. În ceea ce privește uh, întrebările domnului Tarabela, o politică mai verde în pilonul 1 și 2, aici eh, nu va exista o înverzire a primului pilon. Haideți să nu ne prefacem că nu există, pur și simplu. Ecocondiționalitatea care care este o sarcină asupra agricultorilor ca actori economici, este un pas înainte și nu se referă doar la mediul înconjurător, se referă la directive de mediu, dar și la sănătatea animală, la norme de bunăstare animalelor și așa mai departe. În ceea ce mă privește, eu voi propovădui o simplificare o simplificare a politicii agricole comune și o revizuire permanentă a definițiilor politice agricole comune și aș dori în egală măsură ca lucrurile să fie mai limpezi ce aparține primului pilon, ce aparține al, ce, pilonului numărul 2. Dacă vorbim de reguli de mediul înconjurător, este vorba de primul pilon prin condiționalitate printr-un alt sistem simplu și uh, toate eforturile suplimentare aparțin de pilonul numărul 2. Acest uh, lucru se întâmplă cu ecocondiționalitatea, chiar dacă nu este vorba doar de mediu, dar la ora actuală uh, să-l întreb, să întrebăm pe agricultori cum uh, se descurcă cu această uh, politică agricolă comună, cu acest labirint, este un deficit de democrație. Nu putem să explicăm pacul nici agricultorilor, nici cetățenilor. Deci vă spun încă o dată, simplificare, simplificare și iarăși simplificare. Nu pot să subliniez îndeajuns, îndeajuns acest aspect. În ceea ce privește rolul public, în ceea ce privește reglementarea, într-adevăr, autoritățile publice joacă aici un rol foarte important. Este vorba de abandonarea contingentelor, decizie care a fost luată în 2003 și asupra căreia nu s-a mai revenit, dar, bineînțeles, cadrul tuturor acestor măsuri trebuie să uh, fie la latitudinea autorităților publice. Ele însă negociază prețurile, nu, ci doar asigură un cadru și o uh, transparență în ceea ce privește fixarea prețurilor. E aici răspuns și dumneavoastră, domnule, în ceea ce privește uh, generarea prețurilor, nu se poate face acest lucru într-un singur stat membru, ci la nivelul întregii Uniuni Europene, fiindcă noi importăm, exportăm și acest lucru este foarte important, deci această transparență trebuie să ne poată ajuta și trebuie să permită agricultorilor să um, înțeleagă modul în care se fixează prețurile și aici intervin legile concurenței și propunerile comisiei merg în acest sens. Conchid uh, vorbindu-vă despre etichetarea zonelor de munte. Acest lucru nu se regăsește în propunerile noastre, dar există posibilitate pentru produsele din zone de munte, există posibilitatea etichetării în acest sens, deci nu este exclus, dar faptul că nu este reluat textual sau încadrat formal nu înseamnă că este exclus acest aspect. Se poate folosi o altă cale, dar există explicații posibile pe alte căi, dacă îmi dați voi, domnule președinte, o să conchid spunându-vă că scandalul dioxine, am vorbit în nenumărate rânduri, bineînțeles, am vorbit și la Consiliu ieri, iar eu, asemenea omologei mele germane și alții, am cerut reguli la nivel european, re, reguli mai stricte la nivel european. Uh, iar Germania, în situația actuală, va lua măsuri pe care noi le-am avut deja. E vorba de faptul că toți operatorii belgeni care folosesc grăs- grăsimea animale trebuie să facă niște teste înaintea folosirii pentru fiecare caz. Numai noi avem această regulă, dar dacă vom lua măsuri la nivel european, poate că, iată, Acum vorbim noi belgeni între noi, poate că sectorul nostru va fi mai competitiv în ceea ce privește cel puțin distorsionarea concurenței. Vă mulțumesc! Molto bene, grazie Sabine. Foarte bine, mulțumesc Sabine. Mulțu- vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut în cadrul președinției belgiene. Vă mulțumim și pentru faptul că ne-ați prezentat aici la Comisia pentru Agricultură rezultatele activității dumneavoastră. Aș dori să profit de ocazie pentru a saluta, să urez bun venit unui, unei noi colege, doamna Lebrun, care s-a care Uh, este de acum membru a Comisiei pentru Agricultură. Acum facem 10 minute de pauză în așteptarea ministrului maghiar pentru agricultură, Sandor Fategas. 10 minute pauză. Grazie ancora, să Merci. Merci a te pour Attention, monsieur Ferrer. Au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

relucăm, reluăm lucrările comisiei noastre. Mai întâi, în numele întregii comisii pentru agricultură, urez bun venit ministrului maghiar, Sandor Fazekas, președinte în funcție al Consiliului uh, pentru primul semestru 2011, care ne va prezenta programul președinției maghiare în domeniul agriculturii. Stimate domnule președinte, vom aborda chestiuni foarte importante sub președinția dumneavoastră, viitorul pacului, pachetul uh, pentru calitate, pachetul laptelui. Deci, ne, suntem foarte curioși să știm care este punctul dumneavoastră de vedere legătură cu aceste aspecte și am dorit să primim informații suplimentare în legătură cu strategia dumneavoastră, în legătură cu programul de furnizare de alimente săracilor, uh, chestiune uh, sau uh, document blocat în Consiliul din 2009. Președinția belgiană ne-a spus că uh, președinția belgiană nu a putut uh, să adopte acest text în legătură cu furnizarea de alimente săracilor. Și noi am dorit ca acest text să fie repus în discuție, în negociere. Vă rog, domnule ministru, vă dau cuvântul pentru a ne prezenta uh, programul președinției maghiare. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, kedves Paolo, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uram. Mulțumesc mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o onoare deosebită pentru mine de a mă prezenta astăzi în fața dumneavoastră și de a vă informa asupra chestiunilor care vor fi dezbătute în timpul președinției Consiliului, deci pe cele șase luni. Vă voi prezenta prioritățile noastre, însă înainte de toate, înainte de a intra în miezul problemei agricole, aș dori să mă scuzați pentru că n-am putut să uh, vă primesc personal când ați venit în vizită în Ungaria anul trecut. Știți bine că am suferit din cauza inundațiilor, catastrofă de mediu și atunci, în acel moment, am, chiar nu am putut să vă întâlnesc personal. În ce privește președinția maghiară a Consiliului, pentru noi agricultura este o politică fundamentală. Obiectivul său principal fiind aprovizionarea populației cu alimente sănătoase și sigure, fără să uităm protecția mediului și dezvoltarea zonelor rurale precum și noile provocări la nivel mondial, schimbările climatice, biodiversitatea și menținerea acesteia și, bineînțeles, crearea de noi locuri de muncă. Vreau să vă spun că sunt încrezător și știu că o Uniune Europeană puternică nu poate să existe în absența unei politici agricole comune puternice este un sector strategic pentru economia europeană, mai ales în vremurile prin care trecem. Agricultura este politica cea mai veche a Uniunii Europene, de zeci de ani încoace. Practicăm această politică și ea întotdeauna a jucat un rol aparte, atât pentru oamenii politici, cât și pentru cetățeni. la ora actuală, în momentul în care reflectăm la o nouă politică agricolă comună, la un nou buget, la nouă finanțare, trebuie să ne asigurăm că această finanțare este una perenă. Aș dori să dau câteva exemple pentru a sublinia importanța acestui sector al agriculturii. Agricultura angajează astăzi mai multe persoane decât industria auto. și agricultura este prezentă în toate teritoriile Uniunii Europene. Deci, este foarte important ca noua politică agricolă comună să fie încurunată de succes. Pentru aceasta este nevoie să acționăm. După părerea mea, Parlamentul European este un aliat prețios în această bătălie, un aliat al statelor membre care doresc păstrarea, permanentizarea politicii agricole comune. Ungaria își dorește o președinție prietenoasă cu Parlamentul, dorește să țină cont de opiniile Parlamentului și în special de avizele din partea dumneavoastră a Comisiei Agri. Pentru noi sunteți adevărați parteneri și vom vedea acest lucru când vom uh, discuta cu adevărat dosarele. În următoarele șase luni, instituțiile noastre trebuie să conlucreze strâns. Și sunt convins că această cooperare va fi una constructivă și pragmatică cum am constatat deja în ultimele luni. Țara mea asum, își asumă acest rol pentru prima dată și suntem mândri de asta. Suntem mândri că putem să ne asumăm această sarcină. Țara noastră se găsește în inima Europei și noi purtăm în inima noastră Europa. Deci, sunt nerăbdător să conlucrez cât mai strâns cu dumneavoastră în slujba Europei. Acum, reforma PAC. La nivelul comisiei dumneavoastră, dar și la Consiliu, au loc discuții intense pe marginea comunicării comisiei. Cred că suntem cu toții de acord spunând că această comunicare a Comisiei este o bună bază de plecare pentru a împărtăși experiențele și ideile noastre asupra cum ar trebui să arate politica agricolă comună în viitor. Iar această reflexie este desfășurată pe trei axe principale. La ședința Consiliului din decembrie am vorbit despre prima axă, și anume producția alimentară durabilă. Ieri am avut o întâlnire foarte importantă în legătură cu o economie bazată pe resurse naturale durabile. În sfârșit, al treilea element, o dezvoltare a nivelul teritoriilor, dezvoltare echilibrată. Nu vreau să mă antepronunț asupra dezbaterilor care continuă și în acest moment, asupra multor, multor elemente, însă îmi doresc ca la Consiliu, dar și aici, la Comisia dumneavoastră, aceste discuții să acopere toată gama de politici și de opțiuni. Domnule președinte, Consider că sub îndrumarea domnului Des, raportor, uh, comisia dumneavoastră va putea să răspundă provocărilor care ne așteaptă uh, și noi la Consiliu vom încerca același lucru. Aceasta pentru a putea da un răspuns, o replică comunicării Comisiei. Experiența domnului Des este un o garanție în acest sens. Parlamentul European va produce cu siguranță o, un raport de foarte bună factură. Președinția Consiliului se străduiește să își asume funcția care îi revine prin adoptarea unor concluzii. Practic, noi dorim ca luna martie să se întâmple acest lucru și anume să fie adoptate concluziile Acum m-aș referi și la alte priorități pentru următorul semestru. În primul rând, laptele, care este un dosar foarte important înscris pe ordinea de zi, pentru că vizează pe toată lumea în Europa. Cunoaștem criza foarte gravă prin care a, crescut, a trecut sectorul laptelui în ultima vreme. Și producătorii din țara mea au fost afectați. De asemenea. Și cred că nimeni uh, din Europa nu a făcut excepție. Toți producătorii de lapte au trecut prin aceeași situație. Consiliul a reacționat rapid și a hotărât adoptarea de măsuri rapide. S-a creat un grup de înalt nivel pe problema laptelui, care evaluează măsurile pe termen mediu și lung care se preconizează, pentru că contingentele de lapte uh, se vor fi revizuite începând cu 2015, deci foarte în curând. Pe baza acestor idei, Comisia a venit cu propuneri concrete în fața Consiliului și a Parlamentului. E vorba de o serie de măsuri care au fost propuse și care vizează patru domenii. În primul rând, este vorba de relația dintre producători și industria de prelucrare care trebuie să fie îmbunătățită pentru a spori ponderea negocieri a producătorilor, a fermierilor. Apoi, asociațiile trebuie să joace un rol foarte mare, iar piața în general ar trebui să fie mai transparentă. Ce este sigur este că de la sfârșitul anului 2009 încoace, sectorul laptelui dă semne de îndrevenire. Poate că acest sector nu mai este așa de mult în atenția publicului, dar asta nu înseamnă că criza s-a terminat de tot și că piața laptelui funcționează fără niciun fel de probleme. Ce se așteaptă de la noi? Se pune întrebarea. Ei bine, trebuie să fixăm un cadru previzibil și concret. Deci o serie de ținte cantitative. Aici sperăm că vom progresa foarte rapid la nivelul Consiliului și sunt convins că vom lucra foarte bine împreună cu comisia dumneavoastră. Și aceasta pentru a găsi o soluție la fel de rapidă. Sperăm că vom putea să, ajunge, să, vom putea să ajungem la un acord în primă lectură, deci în timpul președinției maghiare. în prezent, și mă refer aici la o chestiune de actualitate, ne preocupă și problema creșterii animalelor și a tot ce înseamnă porcine. Și aici ne dorim progrese. La ședința Consiliului de ieri am abordat deja această problemă și statele membre au avut o discuție sau o dezbatere extrem de înflăcărată. Și aici cooperarea este um, cât se poate de fezabilă și așteptăm soluții, soluții comune, inclusiv cele propuse de dumneavoastră. În sfârșit, aș dori să fac un uh, comentariu în legătură cu piața și acea abordare orizontală. E vorba de fluctuația extremă a prețurilor în acest sector agricol. Trebuie să facem cumva să atenuăm aceste fluctuații foarte mari care dăunează și fragilizează producătorii noștri. Producătorii de lapte, fermierii se luptă pentru că nu au acces la credite și fluctuația prețurilor trebuie să fie abordată de comun acord. Dacă nu ne punem de acord, piața nu va mai funcționa corect și nici nu vom putea să ne asigurăm de securitatea aprovizionării. Ne bucurăm că președinția G20, deținută de Franța, a înscris uh, la ordinea de zi această temă. Deci e vorba de o temă care acum este dezbătută la nivel internațional, la nivelul G20. Permiteți-mi acum să mai abordez un uh, aspect și anume calitatea produselor alimentare. Este foarte important să avem o politică agricolă comună comună competitivă, o agricultură competitivă și să nu uităm importanța plus valorii. În acest sens, Comisia a făcut o serie de propuneri legislative. <clears throat> Pe de o parte, un proiect de regulament care vizează politica calității pentru produsele alimentare și apoi o reînnoire a regulilor în vigoare care se referă la comercializarea produselor agricole. Agricultorii sunt uh, supuși incertitudinii și presiunilor de tot felul și uh, președinția va încerca să facă pași înainte în ce privește acest pachet, securitatea produselor alimentare, și aici ne dorim o cooperare fructuoasă. Și de dragul uh, simplificării și având în vedere și uh, actualitatea recentă, mi s-a părut util să discutăm sau să revizuim și tot ce înseamnă uh, boala limbii albastre. Sperăm că Parlamentul va fi un bun codecident pentru a putea revizui politica noastră în acest domeniu. Apoi, albinele și rolul lor esențial pentru polenizare, deci pentru producția agricolă. În ultimii ani am constatat că sănătatea albinelor este primejduită în Europa și Comisia a și prezentat o comunicare în acest sens. Ba chiar și propuneri care au fost prezentate ieri la nivelul Consiliului. Președinția maghiară a Consiliului își dorește discuții organizate și întâlniri ale experților, ședințe pe această temă, pentru a putea ajunge la concluzii la nivelul Consiliului. Un alt aspect care ne preocupă este cel al legislației în domeniul agricol și adaptarea acestea la tratatul de la Lisabona. Comisia um, avea, de, avea proiecte de reglementări în acest sens pe care le-a prezentat anul trecut în legătură cu plățile directe și cu dezvoltarea rurală. Propuneri suplimentare au fost făcute în legătură cu finanțarea politicii agricole comune. Și din informațiile pe care le dețin dumneavoastră, domnule președinte, veți fi raportor pe această temă. Aceste propuneri vor pregăti terenul și avem încredere că în, anii urmă, în lunile următoare cooperarea noastră va fi excelentă sau chiar exemplară pentru viitor. Domnule președinte, permiteți-mi în încheiere să fac câteva observații de ordin general. Mă bucur să constat faptul că Uniunea Europeană aplică o legislație corectă și în domeniul agriculturii. Comisia dumneavoastră și Consiliul au multă experiență în uh, cooperare, cooperarea dintre cele două instituții. În cadrul uh, procesului de codecizie vom avea discuții în legătură cu multe documente, deci iată o nouă provocare în fața noastră. În ceea ce mă privește, eu apreciez uh, poziția Parlamentului European, care este foarte valoroasă pentru mine, pentru că Parlamentul European întotdeauna a dat dovadă de curaj în domeniul agricol. Contactele la nivel politic între organizațiile noastre uh, s-au consolidat Și având în vedere termenele foarte strânse în procedurile legislative, va trebui să ne acordăm și pe viitor și să colaborăm cât mai bine. Doamnelor și domnilor, iată, pe scurt, rezumatul programului președintiei maghiare. Bineînțeles, vor mai fi și alte aspecte abordate, pe care nu vi l-am putut prezenta în acest scurt rezumat. Vă mulțumesc pentru cooperare și pentru atenție și stau la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Mulțumesc! Bine, grație! Mulțumesc, Șandor! A fost o prezentare foarte concretă. S-au înscris foarte mulți colegi la cuvânt, așa că vă rog să ne organizăm cât mai bine înainte de a da cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice. Colegul Tarabella a cerut cuvântul. Nu. Atunci trecem uh, la intervențiile colegilor. Mai întâi are cuvântul Albert Tess. Ia, vielen Dank, Paolo. Mulțumesc, Paolo. Bine ați venit, domnule ministru. Ne bucurăm mult de faptul că Ungaria are președinția Consiliului în aceste șase luni și sper și eu că vom coopera cât mai bine în aceste șase luni. Am fost în Ungaria și uh, am văzut care este situația agriculturii din țara dumneavoastră. Nu pot decât să repet ceea ce s-a spus deja. Uh, ceea ce am spus deja de mult de când am primit acest raport și am avut numeroase discuții și anume că între cele 27 state membre ale Uniunii Europene situațiile sunt foarte diferite. Organizez uh, multe discuții, primesc propuneri, aș putea să scriu un roman întreg Trebuie să ținem cont de aceste diferențe, dar trebuie să găsim o soluție la nivel european pentru reorientarea politicii agricole comune, care să țină cont de întregul teritoriu european și de diferențele între statele membre. Deci, vă sunt recunoscător pentru faptul că ați spus că doriți în continuare o politică agricolă bazată pe doi piloni, deci că doriți să mențineți acest sistem și că doriți ca această politică să fie simplă pe cât posibil. În următoarele luni vom uh, um, contura această viitoare politică și apoi va trebui să redactăm un raport care va prezenta un semnal foarte clar la adresa Comisiei pentru, în legătură cu orientările pe care dorește să le dea Parlamentul Politicii Agricole Comune. Și apoi uh, vom aștepta o propunere legislativă. Când uh, discut cu uh, agricultorii, mi se spune întotdeauna, vă rog, fiți atenți ca acest sistem să fie transparent ca să nu pierdem vremea la birou, să avem timp să lucrăm uh, pe câmp. Și asta se cere unui agricultor să producă uh, bunuri, să producă alimente, eventual energie. și să întrețină aceste suprafețe cultivabile în Uniunea Europeană, să le gestioneze corect. Voi rămâne în strâns contact cu dumneavoastră pentru a putea stabili împreună reguli rezonabile. Întrebarea care se pune este următoarea. După toate aceste discuții pe care le-am avut, nu am găsit răspunsuri clare în legătură cu anumite aspecte. Mi se tot uh, vorbește despre uh, agricultorii cu uh, ferme mici trebuie să ținem cont de aceștia. De exemplu, în Grecia există agricultori cu câteva sute de hectare sau cu mai puțin de 100 de hectare, uh, trebuie să ținem cont de situația anumitor state membre. Deci aș putea poate scrie în raportul meu că 100% din fondurile din primul pilon ar trebui rezervate Uh, țărilor care au multe ferme mici și statele membre trebuie să hotărască ce înseamnă fermă mică. La, la nivel european nu putem să facem acest lucru. Iată ce constat eu după diferitele discuții. Un alt aspect în legătură cu Ungaria. Se tot vorbește despre valoarea limită. Încă nu am văzut un model care să definească foarte clar cum se pot um, fixa aceste valori limite, aceste platfoane Aș dori uh, să ascult reacția dumneavoastră în legătură cu acest aspect. Care este punctul de vedere al Ungariei? O altă observație în legătură cu diferențele dintre statele membre. Din câte am înțeles, anumite state membre sunt în favoarea găsirii unui echilibru. Dar trebuie să ținem cont de capacitățile fiecărui stat membru și uh, ceea ce reprezintă acesta în cadrul primului și celui de-al doilea pilon și apoi trebuie să comparăm aceste sume pentru a avea o bază echitabilă. M-a surprins în ultima vreme faptul că, pe de o parte, există diferențe între statele membre pentru că există plățile compensatorii, dar există diferențe mari și în interiorul unui stat membru. Deci, anumite state membre au sume compensatorii până la 500 de euro sau chiar mai mari, deci trebuie să găsim o soluție mai echitabilă între, care să echilibreze situația între statele membre și în cadrul acelui stat membru. Parlamentul va încerca să găsească răspunsul adecvat. Mă bucur că doriți o bună cooperare cu Parlamentul uh, și cu Comisia noastră. nici o problemă, vom păstra acest climat de bună colaborare în următoarele luni. Vă urez mult succes președinției maghiare. Are cuvântul acum domnul Luis Capula Santos. obrigat. Mulțumesc, domnule președinte, și eu, în primul rând, aș dori să îl salut pe domnul uh, ministru și să-i urez mult succes. Aș dori să ridic două chestiuni. Iar, în primul rând, aș dori să pun aceste întrebări foarte clar, foarte concret. Sunt de acord cu prezentarea făcută în linii mari, dar aș dori să mi se explice mai în detaliu. În primul rând, cum, cum se interpretează lectura noii relații instituționale introdusă de tratatul de la Lisabona. Este vorba despre următorul fapt, următoarea întrebare. Sunteți gata să veniți în fața comisiei noastre de fiecare dată când va avea loc un Consiliu de Ministri înainte sau după pentru a ne spune cum evoluează dosarele? Sunteți gata să integrați reprezentanții Parlamentului în acțiuni care să implice o mai mare implicare a Consiliului care să depășească participarea tradițională, e vorba de participarea președintelui la consiliile informale, Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră, cum doriți să implicați Parlamentul în termeni concreți, nu la nivel abstract, spunând că doriți o cooperare mai uh, strânsă și așa mai departe. Cu toții suntem de acord cu aceste idei, dar am vrea să știm cum se vor manifesta în practică. Și încă două întrebări concrete. Una în ceea ce privește aspectele conjuncturale. Noi ne confruntăm și dumneavoastră, domnule ministru, știți mai bine decât mine acest lucru, fiindcă proveniți dintr-o, din, uh, dintr-o țară care este mare producătoare de porcine, iar iar sectorul porcinelor uh, trece printr-o situație foarte gravă care pe termen scurt uh, va necesita o reacție rapidă și cu cât uh, acționăm mai rapid, cu atât vom anticipa criza. Aș dori să îmi spuneți ce părere aveți dumneavoastră, domnule ministru, și ce influență veți exercita asupra Comisiei pentru uh, <clears throat> pentru a anticipa o criză inevitabilă. Iar în ceea ce privește prețul uh, cerealelor, cu toții sunt de acord cu dumneavoastră, este nevoie să facem ceva pentru a atenua fluctuațiile prețurilor, dar am dorit să știm în ce măsură sau ce sugestii, ce idei aveți pentru a face acest lucru. Iar în ceea ce privește reforma PAC-ului, care este subiectul principal aici, aici, aș dori să vă pun două întrebări obiective. În primul rând este vorba despre uh, repartizarea, repartizarea echitabilă a resurselor financiare. Eu am citit unele declarații în presă și uh, îmi dau seama că urmăriți îndeaproape uh, documentul franco-german privind agricultura, un document uh, cu care suntem toți în linii mari de acord, cu excepția în, menținerea statului quo financiar, care este un aspect inacceptabil, dar fiind că această reformă trebuie să uh, ducă și la mai multă echitate, nu numai la nivelul statelor membre, dar și uh, în interiorul fiecărui stat membru, așa cum a spus antevorbitorul meu. Și, în ultimul rând, aș dori să vă pun o întrebare cu privire la sistemul de plăți, dacă sunteți de acord uh, sau nu că criteriul ocupare trebuie să fie inclus și el în afară de criteriul mediului înconjurător, fiindcă dacă noi nu putem uh, să facem plăți directe pentru producție, stimulând uh, ocuparea funcției de, forței de muncă, stimulăm deci producția și nu abandonarea terenurilor care ar putea duce și la uh, o creștere a șomajului. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Alde. Mulțumesc, Luis. George Lyon are cuvântul în numele grupului ALDE. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc reprezentantului președinției pentru prezența sa aici, pentru faptul că deschide dialogul cu comisia noastră și ne prezintă prioritățile și sper că vom lucra cât mai bine împreună în următoarele șase luni. Aș dori să abordez mai multe aspecte, mai ales legate de reforma PAC-ului. Aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu dezbaterea privind bugetul, care va fi una foarte importantă și în, în, uh, din anumite puncte de vedere, dezbaterea privind bugetul va uh, avea influență importantă asupra reformei uh, pacului. Și există o scrisoare din partea unor prim-ministri în legătură cu înghețarea bugetului pentru perioada 2013-2020. Aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acest aspect și dacă... Și În afară de presiunea de a reduce bugetul uh, UE, avem, suferim presiuni și de a reduce partea din buget afectată PAC-ului. Și, bineînțeles, pentru a distribui aceste fonduri în mod corect, trebuie, va trebui să se, ia discuții, eh, să se ia decizii foarte dificile. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră legătură cu plățile directe și plățile pentru dezvoltare regională. O altă întrebare este cum eh, progresează, după părerea dumneavoastră, discuțiile în Consiliul pentru Agricultură și uh, Credeți că veți avea o propunere de poziție până la sfârșitul președinției dumneavoastră, pe care să o sprijine toate statele membre? Având în vedere că propunerile legislative din partea Comisiei vor fi făcute, cred că în iulie sau în toamnă. Sperăm ca Consiliul de Ministri să uh, dea publicității o comunicare în legătură cu uh, punctul său de vedere și ceea ce dorește uh, Consiliul uh, să se spună în propunerea Comisiei. Mulțumesc! Schlinga la parola. Martin Oșling are cuvântul, vă rog. Ja, Herr Minister, vielen Dank für Ihr Kommen. Wir sind ja in einer Vă mulțumim, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici ne aflăm într-o fază decisivă. Dețineți președinția Uniunii Europene și Ați spus de altfel că Parlamentul este un aliat important al Consiliului. E adevărat că Parlamentul poate să fie și foarte critic, dar cred că trebuie să avem un dialog rezonabil, mai ales pentru a vedea cum, care poate fi viitorul acestor politici importante. Am discutat despre reforma politicii agricole comune. Aș dori să știu care sunt prioritățile dumneavoastră. Repartizarea fondurilor. Se vorbește mult despre primul pilon, despre măsurile de mediu, care sunt de asemenea importante. Cum vedeți aspectele legate de ocupare doriți să aveți o abordare ofensivă sau credeți că aceste aspecte sunt anexe? Deci, care sunt prioritățile dumneavoastră? Ați vorbit de asemenea despre lapte, despre piața laptelui și spuneți că piața trebuie modificată. Înainte de ultima criză a laptelui, prețurile au scăzut în momentul de față, producția de lapte crește mult, deci prețurile riscă să cadă din nou, să cadă, să, să uh, scadă din nou. Credeți că propunerile făcute de comisie sunt suficiente sau credeți că noi trebuie să intervenim în organizarea lanțului de distribuție a laptelui? Aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere. Ați spus de asemenea că în Germania avem o discuție foarte interesantă în legătură cu dioxina. În acest moment și au apărut multe întrebări uh, în acest context, dacă pacul merge în direcția cea bine și ce mănâncă de fapt animalele. Pentru că incertitudinea în rândul consumatorilor germani este mare. Ce aveți de gând să faceți? Am discutat ieri despre siguranța alimentară. Sunteți și dumneavoastră de părerea că trebuie să dăm animalelor uh, numai nutreți produs uh, pe teritoriul european? Deci să există o legătură între uh, ce se produce și um, ce se crește în Uniunea Europeană? Deci, iată, sunt multe domeniile în care trebuie să lucrăm în următoarele șase luni și sper că vom avea un dialog cât mai deschis și vom putea aborda împreună aceste aspecte și că președinția dumneavoastră va avea succes. Acela... Mulțumesc, Martin. Are cuvântul Lorenzo Fontana. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur de faptul că ministrul se află astăzi printre noi. Îi mulțumim și sperăm că colaborarea noastră va fi cât mai bună în următoarele luni mi s-au pus deja multe întrebări de către colegi, așa că eu voi vorbi foarte puțin. Pe noi ne interesează mult partea legată de calitatea produselor europene. Și, având în vedere că acesta este un aspect fundamental al politicii pe care doriți să o, să o promovați, adică calitatea și securitatea alimentară, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu etichetarea produselor, eh, menționarea originii pe etichete și, de asemenea, ce aveți de gând să faceți în legătură cu statele terțe, țări eh, din care importăm bunuri, alimente? Pentru că, după cum știți, aceste țări nu au aceleași norme ca și noi în Europa, standarde eh, foarte stricte pe care le impunem agricultorilor noștri. Aceste țări care nu au standarde atât de stricte fac eh, concurență neloială produselor europene și deci Uh, situația concurențială a produselor noastre este cu atât mai dificilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul vicepreședinte Vacevoschi. Przewodniczący, dziękuję panie ministrze za kawę, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru o prezentare foarte interesantă a abordării maghiare privind uh, viitorul pacului. Mă bucură faptul că Ungaria, o țară care dă o, dă o mare importanță altor culturi, este la cârma lucrărilor Consiliului într-o perioadă atât de dificilă. Am trei întrebări. Prima se referă la plăți, o chestiune care a mai fost ridicată. Cum uh, se pot uh, netezi diferențele între statele membre în ceea ce privește plățile? La ora actuală aceste diferențe sunt semnificative. Probabil, uh, dat fiind că nu vom avea mai multe fonduri la dispoziție, mi-ar plăcea ca lucrurile să stea altfel, dar nu este așa. Iată, nu putem obține mai mulți bani pentru cap. Uh, pentru PAC, mă scuzați, deci ce mecanisme uh, veți avea la dispoziție pentru a avea o mai bună distribuție a fondurilor? În ceea ce privește organismele modificate genetic, Ungaria a avut succes în dezbateri și uh, a apărat cu succes prevederile constrângătoare în contactele sale cu Comisia. Ați putea să ne spuneți dacă mai există inițiative din partea Ungariei în acest sens? Și, în al treilea rând, în ceea ce privește simplificarea PAC-ului. Avem raportul Ashworth uh, la Parlamentul European, care conține foarte multe propuneri în ceea ce privește simplificarea pacului, reducerea birocrației și um, oferirea unui caracter mai prietenos față de agricultori. Aveți inițiative în acest sens, cum ar fi posibilitatea de a avea solicitări multianuale, astfel încât uh, fermierii să nu fie um, obligați să depună o solicitare de la un an la altul dacă contingentele nu se schimbă, precum și penalizări mai puțin uh, aspre, fiindcă acest uh, sistem este foarte constrângător și uneori agricultorii suferă chiar dacă nu este vina lor. Iar uh, iar cum spuneam, adesea fermierii sunt uh, sancționați uh, fără vină. Președinția maghiară prevede inițiative în acest sens? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Domnul Rubic are cuvântul. Paldies, bet es vārdu nelūdzu. Paldies, es piekrītu tam, ko... Mulțumesc, dar eu nu am cerut cuvântul, domnule președinte. Bun. Grazie. Allora, adesso darò la parola al ministro Mulțumesc. În acest caz dau cuvântul uh, domnului domnului ministru. Uh, vă rog totuși să... Haideți să încercăm să respectăm timpul discuțiilor. Domnule ministru, aveți cuvântul. Sok kérdést, komoly feladat, hogy uh, itt a Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru întrebările adresate. Nu mi este deloc ușor uh, să răspund, o să încerc totuși să respect timpul alocat. V-ați referit la foarte multe aspecte în întrebările dumneavoastră. În linii mari sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Des, și anume asupra faptului că agricula, uh, mă scuzați că politica agricolă comună nu poate să rămâne neschimbată pentru toate statele membre, fiindcă holdingurile agricole diferă ca suprafață de la un stat la altul și mai sunt și alte aspecte diferite. Totuși, iată, Uh, pacul a supraviețuit în ultimii, în ultimii zeci de ani. Este, element că, este evident că unele elemente vor fi menținute pe viitor, cum ar fi sistemul celor doi piloni, un sistem care se bucură de sprijinul majorității statelor membre. Și este la fel de important uh, faptul că uh, noi trebuie să facem o diferență între obiective foarte limpede și să distribuim fondurile în conformitate cu acest sistem. Sunt de acord că producătorii, fermierii își doresc un sistem transparent, dar în majoritatea cazurilor lucrurile stau de așa natură încât dacă noi dorim să reducem birocrația, atunci din ce în ce mai multe decizii trebuie să se ia și asta degenerează hârțogăraie. Iată, deci, birocrația crește, dar, într-adevăr, sunt de acord, birocrația trebuie redusă și este, deci, foarte important să avem un sistem mai simplu în acest sens. Agricultorii astăzi trebuie să cunoască un sistem cu mai multe tipuri de plați, pe când uh, un funcționar european, de pildă, nu trebuie să cunoască decât un anumit domeniu e prea multă hârțogăraie pentru fermieri. Sunt de acord cu acest lucru. Iată de ce suntem deschiși unor propuneri constructive pentru a soluționa acest aspect. Acum, în ceea ce privește micii producători și sprijinul oferit acestora, este prea devreme, totuși, să putem anticipa rezultatele discuțiilor de la Consiliu, dar uh, sunt uh, convins că trebuie să oferim sprijin micilor agricultori, fiindcă dacă aceștia se dezvoltă, pot ajunge la holdinguri de dimensiuni medii sau mari. Până la urmă, problema este una de definiție, bineînțeles, fiindcă suprafața fermei exploatației agricole este o, un aspect care variază de la un stat la altul, așa cum am spus, și este deci foarte important ca statele membre să își păstreze oarecare libertate de mișcare în ceea ce privește definițiile. Pentru ca sectorul să poată funcționa eficient în continuare. În ceea ce privește plățile maxime, această întrebare este adresată în nenumărate rânduri, iar statele membre s-au manifestat cu reticență în acest sens până acum. Mai avem discuții la Consiliu aici, dar un lucru este clar. Definițiile fundamentale trebuie să fie puse la punct dacă ne, ocupăm la, dacă ne uităm la ocuparea uh, forței de muncă pe terenuri și să iată în ceea ce privește uh, și alte aspecte trebuie să se ia hotărâri. De pildă, cine va folosi uh, fondurile nealocate, statele membre sau vor rămâne la trezoreria Uniunii Europene, cum vor fi folosite aceste fonduri. Eu uh, sunt convins că trebuie să ținem cont și de ocuparea forței de muncă în acest sector. Acesta este un obiectiv foarte important al politicii agricole comune și anume garantarea unui mijloc de trai, de subsistență în zonele agricole, precum și menținerea nivelului de ocupare a forței de muncă și chiar creșterea acestora. Iată deci, trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. În ceea ce privește repartizarea echitabilă între statele membre, ei bine, în ceea ce privește acest, această chestiune, sunt de părere că vom avea pe viitor o discuție foarte interesantă în jurul acestui subiect. Documentul Comisiei se referă la o distribuție mai echitabilă, dar uh, nu trag mare nădejde uh, în ceea ce privește acest aspect. Vom discuta totuși. Apoi, legătura cu tratatul de la Lisabona. S-a pus întrebarea cum vom reuși să funcționăm, să lucrăm eficient cu dumneavoastră pe viitor și sunt uh, pe deplin convins că vom păstra o legătură strânsă cu dumneavoastră prin domnul președinte la nivel formal și informal. Vom da dovadă de flexibilitate în relațiile noastre. S-a mai adresat o întrebare. O întrebare cu privire la sectorul porcin, porcinelor și creșterea de porcine, precum și criza care afectează acest sector și plasa de siguranță care are scopul de a apăra producătorii. Această chestiune este una de durată care a iscat foarte multe dezbateri. Noi suntem de acord cu introducerea acestei plase de siguranță, să-i spunem așa, pentru ca evenimente ca cele recente, catastrofele naturale și altele să poată fi atenuate. Suntem de părere că, este, că acest instrument ar fi foarte important și este necesar. Bineînțeles, trebuie să țină cont de specificitățile piețelor implicate. Interesele producătorilor trebuie, și ale consumatorilor trebuie să fie ocrotite în egală măsură. Pe parcursul negocierilor la Consiliu, noi vom acorda foarte mult timp și atenție acestor aspecte. la grupul la nivel înalt privind agricultura și în alte foruri ne vom ocupa de acest aspect. Aceasta este o provocare mondială, globală. Seceta, inundațiile, toate aduc mari greutăți producției agricole, iar aceste evenimente, aceste fenomene reprezintă factor de risc pentru sectoarele individuale și, în egală măsură, se periclitează oferta de alimente în lume și uh, în Europa și în lumea întreagă. Populația mondială este în creștere. Vom ajunge în curând la 9 miliarde, astfel încât trebuie să ne asigurăm că formele noastre de producție pot fi ocrotite de vicisitudinile uh, naturii, fiindcă doar așa vom putea proteja producția și vom garanta Europei și lumii întregi alimente sigure și sănătoase. Mă uit în notițele mele pentru a găsi următoarea întrebare. Am spus deja că ocuparea forței de muncă este un aspect foarte important de care vom ține, bineînțeles, cont și aici ajung uh, foarte lin la următoarea întrebare. Este vorba de legătura între politica bugetară și politica agricolă comună întrebare ridicată de mai mulți membri ai Parlamentului. Acest aspect este unul cheie, bineînțeles. Uniunea Europeană trebuie să ofere un răspuns la această întrebare. Sunt convins că o polit- politica agricolă comună va avea succes doar dacă va fi sprijinită cum trebuie financiar, astfel încât uh, să poată funcționa eficient și să permită, să-i se permită sectorului să se dezvolte în continuare. Iată de ce este foarte important ca obiectivele noastre să fie clar explicate și la fel de clar să fie sursele financiare pe care le avem la dispoziția noastră, fiindcă dacă politica agricolă comună este percepută ca un sistem de obiective, iar printre acestea, poate la nivel prioritar, prioritar avem garantarea siguranței alimentare, ocuparea forței de muncă un alt obiectiv, ocrotirea mediului înconjurător, um, asigurarea mijloacelor de subsistență a populației din zona rurală, dacă acestea sunt obiectivele, este foarte clar că pentru a le putea atinge avem nevoie de resurse financiare. Dar mai sunt și alte obiective, agricultura inovatoare, răspunsul inovatoare la provocările cu care ne confruntăm, toate acestea sunt necesare și toate acestea au consecințe asupra chestiunilor bugetare. Iată de ce acest aspect este foarte important și este la fel de important ca bugetul să nu fie redus. Bineînțeles, nu doresc să anticipez o, o discuție care va avea loc, dar sunt convins de faptul că aceste întrebări vor fi analizate, fiindcă politica agricolă comună este una dintre cele mai vechi politici europene. Apoi, în ceea ce privește repartizarea echitabilă, un aspect, iată, la care am făcut deja referire, domnul Lyon a adresat o întrebare care se referea la obiectivele Consiliului pentru Agricultură. Am vorbit deja despre unul dintre acestea. Este vorba despre faptul că dorim ca concluziile din martie să fie adoptate. Este vorba și de activitate pregătitoare care a început deja în ultimele luni pentru a începe negocierile și avem deja bine structurat acest uh, proces. Următoarea întrebare se referă și ea la această repartizare repartiz și mai ales structura pilonului 1. Aceasta este sarcina președinției noastre și anume examinarea priorităților și o rânduire acestora. Ne-ați întrebat care, sunt, care ne sunt prioritățile. Ei bine, orice președinție este însărcinată să ofere un, can, un canal pentru opiniile statelor membre și să se ajungă la un consens în ceea ce privește opiniile. Acestea sunt uh, divergente, sunt foarte diferite, iar noi ne dorim să, ajung, să desfășurăm negocieri uh, bune și să ajungem la un numitor comun pentru a ne asigura că soluțiile noastre vor renoi politica agricolă comună. Acum, în ceea ce privește laptele, acest domeniu este unul de mare importanță laptele și produsele lactate sunt foarte importante în ceea ce privește identitatea statelor membre. Acest domeniu este unul foarte sensibil, foarte delicat. Și fluctuațiile de preț pot, pot avea un impact negativ. La ora actuală, însă, situația este relativ stabilă. Dacă pachetul de măsuri pe care l-au pregătit Comisia și Consiliul va fi suficient sau nu, nu pot să vă răspund uh, astăzi la această întrebare, nu pot să vă spun astăzi. Va trebui să așteptăm și să vedem cum se conturează lucrurile. Situația, cum am spus, pare stabilă deocamdată, să vedem ce ne rezervă viitorul. Nu putem să facem o prognoză acum. În ceea ce privește dioxina, s-a adresat, uh, s adresat întrebări și uh, cu privire la această chestiune. Așa cum am spus, deci, dioxina. Animalele ar trebui să fie hrănite cu nutreț sănătos, care să nu afecteze negativ sănătatea. să nu afecteze sănătatea oamenilor care consumă carnea provenită de la acele animale. Dar ne dă de gândit acest lucru, fiindcă acest scandal al dioxinei nu este primul de felul său. Eu am fost la Săptămâna Verde la Berlin și acolo mm, vorbitorii au uh, ridicat acest aspect. Iar eu sunt convins că cei care nu au uh, respectat regulile, trebuie să fie trași la răspundere, fiindcă, iată, există niște reguli și trebuie respectate. Dar, iată, mai putem să tragem și alte învățăminte din, acest, din această întâmplare. Și aici este vorba despre faptul că uh, sistemul de bunăstare a animalelor al Uniunii Europene a funcționat cum trebuie până acum, iar noi avem la dispoziția noastră mecanisme pentru a garanta faptul că carnea contaminată nu ajunge pe mesele consumatorilor. Vă informez de faptul că Comisia și Consiliul au adoptat uh, măsuri eficiente, domnul comisar Dali ieri a anunțat un pachet de măsuri care au legătură cu controlul materiilor prime și modul în care acestea pot fi îmbunătățite. Și mai mult, la reuniunea Consiliului de ieri, s-a luat o hotărâre politică cu privire la structurile de depozitare private, un subiect foarte delicat la ora actuală. Aș dori să menționez pe scurt faptul că piața porcinelor nu este destul reglementată la nivel european. Nu există multe măsuri luate pe această piață, în acest sector, dar este un sector care se bucură de succes. Bineînțeles, acest lucru înseamnă că materiile prime trebuie importate, dar, pe de altă parte, a dovedit acest lucru că regulile care guvernează importurile și exporturile ne-au permis să gestionăm criza, iar în uh, trei ani vom ajunge la supraproducție, ceea ce ne va duce la o situație critică de piață. Iar acest uh, lucru va duce la o descreștere a stocurilor porcine. Această piață, deci, fluctuează. Președinția belgiană a desfășurat uh, o muncă pregătitoare pe care noi dorim să o continuăm și pe 17 martie vom uh, avea, pe 17 martie s-a întâlnit grupul înalt pentru agricultură, iar unul dintre aspectele abordate a fost acesta avem nevoie de o sporire a transparenței în acest domeniu și avem nevoie de reguli cu privire la nutreți și furaje. Sunt de părere că se poate găsi o soluție, o soluție care să se refere la uh, instalațiile de, de stocare și depozitare private, și sper că măsurile de protecție care se vor pune în aplicare vor ajuta la soluționarea problemei. Acum, în ceea ce privește standardele de calitate în general și cele aplicabile țărilor terțe, această chestiune este recurentă și ne privește pe toți. Noi toți, cei prezenți aici, Noi toți am cumpărat produse alimentare din țări terțe care au fost prelucrate, de pildă, în Uniunea Europeană. Știm uh, foarte bine că în Uniunea Europeană standardele sunt foarte ridicate, avem un sistem de control al calității bine pus la punct, care reglementează producția și acesta este o piedică pe care trebuie să o depășească producătorii dacă vor să, ca produsele lor să ajungă în magazine. Și iată, lângă aceste produse avem un alt produs cu o diferență de preț, dar nu, nu pot să vă zic sigur că acest al doilea produs uh, concurent uh, respectă aceleași standarde. Dar, uh, din punct de vedere concurențial, iată, normele și standardele de calitate înseamnă costuri suplimentare. Dar eu sunt convins că trebuie să cerem țărilor terțe să respecte același standarde în ceea ce privește produsele care ajung pe piețele europene. Asta este părerea mea, dar de multe ori această procedură legislativă va mai trebui discutată. Iată, în ceea ce privește calitatea alimentară și pachetul, acest pachet avem uh, unele sisteme de orientare, sistemul de certificare sau denumirea de origine și specificarea ei pe etichetă. Toate acestea sunt aspecte foarte importante care trebuie discutate, trebuie să vedem de care este proveniența produselor, care sunt caracteristicile lor și din ce regiune geografică provin ele s-a adresat o întrebare și cu privire la organismele modificate genetic. Acest subiect este și el unul foarte delicat. O să încerc totuși să fiu succint. Există mai multe abordări aici în ceea ce privește reglementările. Noi nu precupețim niciun efort pentru a oferi statelor membre o posibilitate reală de a fi ele cele care hotărăsc în ceea ce privește producerea și comercializarea organismelor modificare genetic. Mai sunt multe aspecte de discutat, dar sper că până la urmă vom avea succes. Iar pot să vă spun că aș putea să vă vorbesc mult mai mult, dar mai întâi aștept întrebările, reacțiile dumneavoastră. Ministro Fachecas, stato... Mulțumim, domnule ministru Fazekas. Ați răspuns foarte concret la întrebări, ați intrat în multe în detalii, dar cu siguranță și cu siguranță multe dintre răspunsurile Um, foarte clare au fost apreciate. Uh, rog colegii care mai pun întrebări să uh, respecte un timp foarte redus. Nagyon könnyen megválaszolható kérdés. Támogatja Magyarországot? Mulțumesc. Domnule președinte, domnule ministru, am o întrebare foarte concretă. Sprijină oare Ungaria legată, eh, propunerea legată de modularea plăților. E vorba de transferul acelor sume de la pilonul 1 către pilonul 2. O a doua întrebare. Ce putem să facem în legătură cu subvențiile europene, astfel încât fermierii să nu se confrunte cu un nou val de birocrație? se pune întrebarea de ce ar trebui ei să sufere fermierii. Trebuie să fim mai vigilenți eh, și să ne asigurăm că eh, fermierii participă la protecția mediului. Am avut o comunicare a Comisiei în acest sens. Eh, e vorba de a pune în evidență uh, Um, activitățile legate de protecția mediului la care participă fermierii și, bineînțeles, și lacunele care mai persistă. Poate că lucrurile ar trebui să fie cumva organizate diferit. Urmează domnul Erans Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte scurt. Sunt de acord că există anumite sectoare mai sensibile și mă refer aici, în primul rând, la creșterea păsărilor și apoi la cea a porcilor, ceea ce vrește creșterea păsărilor și carnea de pasăre. Vreau să vă întreb ce credeți despre noile prevederi legate de cuștile pentru păsări. Apoi, apoi E vorba de alte propuneri din 2007, inclusiv cu concursul uh, CS, uh, aviz recent. Mă refer aici la hrănirea porcilor cu animale, proteine de origine animală. Mulțumesc. Urmează următorul văitor. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule ministru. A spus că Parlamentul va fi un partener privilegiat al Consiliului și mi-aș dori ca și lucrurile să se întâmple chiar așa cum spuneți. Uh, s-a vorbit mult despre PAC și există mai multe aspecte pe care eu le consider importante. În primul rând, aș vrea ca domnul ministru să se angajeze ca acordurile cu țările terțe să fie respectate. Până acum, uh, Comisia a părut să abordeze lucrurile cu o anumită ușurătate, de exemplu, ceea ce privește Marocul, contingentele și așa mai departe. Și apoi condițiile fitosanitare, care știm bine că sunt diferite de, um, diferite de cele din Europa și aceasta mai ales în sectorul uh, fructelor și al florilor. Deci, este clar că pentru regiunile ultraperiferice ale eh, Franței, Spaniei și Portugaliei, aceste lucruri sunt deosebit de importante. Și apoi mai este problema clasică. E vorba de banană. De banane am mai discutat-o și o vom mai face. Vreau să-mi spuneți cum vă veți angaja uh, în favoarea acestei culturi, având în vedere scăderea tarifelor, taxelor vamale și problemele aferente. Aș dori ca și acest sector pentru agricultura noastră, atât de important, să fie la fel de apreciat de dumneavoastră. Urmează doamna McGuinness. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, ceva legat de succesul sau eșecul, eșecul eventual al uh, politicii agricole comune care uh, a dus Uh, la condițiile pe care le știm, agricultura uh, oferă locuri de muncă pentru foarte multă lume în Uniunea Europeană. În ceea ce privește transparența pieții, aș dori ca Consiliul nu să se concentreze pe creșterea influenței uh, producătorilor, ci poate mai degrabă să se uite la celelalte verigi din lanț. E vorba de cei care prelucrează și cei care vând produsele. Acolo sunt probleme. Astăzi discutăm sau am discutat în mod informal despre aceste lucruri și au revenit tot timpul cuvinte cum ar fi morală, etică și așa mai departe. Deci ar trebui să punem în centrul discuției caracterul echitabil sau nu al anumitor practici care se practică, mai ales în lanțul de aprovizionare cu fructe. Urmează domnul Cosinger. Doamna Cosinger, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prima întrebare se referă la un, document, la un aspect foarte delicat din acordul de liber schimb. Recent, s-a spus că începând cu începutul acestui an vom avea rezultate concrete de pe urma acordului de liber schimb în domeniul agriculturii. Cum vede Ungaria aceste negocieri și care ar trebui să fie principalele puncte de eh, luat în discuție în cadrul acestor negocieri? Care vor fi consecințele, impactul acestor negocieri asupra agriculturii europene? A doua întrebare se referă la organismele modificate genetic și producția de alimente folosind astfel de tehnici. Ați spus că toate țările ar trebui să hotărească singure dacă doresc sau nu astfel de tehnici. Pot să vă spun că în Austria s-a dezbătut deja uh, pe larg această situație și uh, acum, după părerea dumneavoastră, ce strategie ar trebui să fie urmată în viitor pentru a ne asigura că alimentele de origine genetificată, modificată genetic nu contaminează restul alimentelor? Mulțumesc! Urmează doamna Reimers. Mulțumesc foarte mult! Știm foarte bine că criza economică și-a lăsat amprenta pe tot cuprinsul Europei. Uh, Întrebarea mea se referă la cofinanțare. Știți foarte bine că acest instrument de control este foarte important în uh, Europa sau controlul cofinanțării este un lucru important în Europa. Am avut recent uh, ca, cazuri legate de excluderea de la cofinanțare pentru anumite proiecte din cauza nerespectării unor reguli este clar că la nivel local și regional cofinanțarea poate fi interpretată în mod diferit și depinde mult dacă solicitările sunt depuse în mod individual sau de niște consorții și dacă funcționează sau nu în cadrul agriculturii. Deci, cum stăm aici? Mulțumesc! Urmează următorul vorbitor, domnul Iar. Mulțumesc foarte mult! domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Am o întrebare foarte scurtă legată de buget. Noi ne ocupăm cu politica și este clar că și la Consiliu se va discuta reforma de punctul de vedere tot așa, al politicii, dar și al banilor. Contribuțiile statelor membre vor avea un rol foarte important. Ce credeți? Ce atitudine ar trebui să aibă statele membre? Să își dorească o creștere a contribuțiilor naționale în comparație cu situația trecută sau din potrivă sau poate o a treia soluție, o a treia cale. Mulțumesc, urmează doamna Morvai. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, bine ați venit printre noi și urez întregii Ungarii succes pe parcursul acestei președinții. Mai mult decât oricând avem nevoie de o atmosferă de lucru prietenească și cu rezultate cât se poate de concrete. Încă de la schimbarea de regim, de la căderea comunismului încoace, am uh, urmărit cu, atenția, cu atenție evoluția Uh, în această regiune a Europei și este clar că e nevoie astăzi de o metodă de lucru care să permită cooperarea tuturor instituțiilor. Acest lucru vom face sub îndrumarea dumneavoastră. Trebuie să ne asigurăm că fermierii maghiari și ca și ceilalți fermieri din Europa uh, trec cu bine de această interminabilă tranziție și intră în sfârșit în lumea modernă uh, la care putem și noi să ne aducem contribuția. Trebuie să ne asigurăm că 100% din oportunitățile prezente pe piață sunt exploatate, deci se exploatează pe deplin. De exemplu, noi producem zahăr, și avem și alte bunuri agricole care sunt absolut esențiale pentru cetățeni și pentru agricultura europeană. Mă bucur foarte mult că Ungaria își asumă răspunderea și același lucru se întâmplă și cu celelalte țări din fosta sferă de influență sovietică. Este important ca aceste țări să facă un pas înainte, să-și modernizeze structurile și așa mai departe. Sper ca Ungaria să lucreze strâns nu numai cu Parlamentul, ci mai mult decât atât să fie favorabilă agriculturii în general și tuturor părților interesate din acest sector. Știm foarte bine că sectorul acesta a suferit foarte mult, deci trebuie să recunoaștem problemele sale sociale, economice și așa mai departe, să nu uităm nici mecanismele importante de protecție juridică de care uh, trebuie să ne ocupăm, mai ales în noile state membre. Aceste, această protecție juridică afectează până la urmă și um, fermierii din statele vechi ale Europei, dar mai cu seamă pe cei din noile state membre. Sunt mulți fermieri care nu se bucură deloc de această protecție juridică și ar fi bine să nu uităm că acești mici exploatanți au nevoie de protecție. Apoi m-aș mai referi la ceva ce ați spus chiar la începutul intervenției dumneavoastră, și anume nevoia de a ne asigura că agricultura oferă o sursă durabilă de alimente. Deci avem nevoie, trebuie să dezvoltăm piețele locale agricole. Ce posibilități, ce marketing ar trebui să fie făcut pentru a promova mai bine aceste produse locale, astfel încât uh, uh un, maghiarii să consume produse din Ungaria și așa mai departe. Panie ministrze, Domnul Sikierski. Pan takiego stwierdzenia w pierwszych słowach silna wspólna polityka rolna. Czy to jest analogia do hasła prezydencji? Mulțumesc. Ne dorim, bineînțeles, o politică agricolă comună puternică. Este acesta sloganul președinției dumneavoastră sau vorbiți mai degrabă de un mesaj pe care ați dori să-l transmiteți? Ce înseamnă această politică agricolă comună puternică? Poate ne referim și la ce a spus doamna McGuinness. Pentru că în ziua de azi ar trebui să ne fie rușine de ce condiții uh, în ce condiții se desfășoară activitatea fermierilor noștri. Cred că uh, Există o tendință prin care mulți și-ar dori reducerea fondurilor pentru politica agricolă comună. Dar ce facem noi la Parlament, la Parlamentul European? Și, de exemplu, cum putem noi, chiar în această comisie agri, să ne gândim, să ne închipuim că ar putea să existe astfel de reduceri de buget? Dacă noi facem așa, ce vor zice celelalte comisii? Să nu uităm în ce condiții grele lucrează fermierii noștri. Și, nu știu, v-ați gândit vreodată ce fac acești agricultori uh, cu adevărat. Dacă ați putea să vă închipuiți acest lucru, poate că v-ați schimba uh, opiniile. Apoi, intervenția pe piață. Toată lumea se teme de această intervenție pe piață, dar dacă nu există intervenții pe piața cerealelor, de exemplu, ne vom trezi într-o situație pe care le-am cunoscut-o deja cu sectorul avicol și porcin, pentru că cerealele depind mult de vreme, de meteo. Și asta nu poți să o, o prevezi foarte bine și nu poți să știi care vor fi condițiile de producție. Apoi, știm foarte bine că ne-am izbit de problema unui sector financiar corupt și poate ar trebui să avem o altă opinie uh, acum uh, când vine de agricultură. Domnul Dantă, uh, ne bucurăm că înainte de Polonia, țara dumneavoastră devine președintă a UE. Am două întrebare, una legată de, de PAC și una legată de acordurile eh, de liber schimb. Mandatul pentru Mercosur datează dinainte de intrarea țării dumneavoastră în Uniunea Europeană. Doriți oare să profitați de această funcție de președinte pentru a repune în discuție mandatul respectiv, de a-l revizui eventual în lumina noilor condiții prezente în Europa astăzi, Europa celor 27? A doua întrebare se referă la politica agricolă comună. În reforma prezentată de comisar, chiar dacă a folosit termenul pilon, acești doi piloni pe care ni-a propus n-au nimic de a face cu acei piloni pe care știam noi în timp, eh, pe parcursul desfășurării politice agricole comune, deci în trecut. Care este interpretarea dumneavoastră? Cum vedeți dumneavoastră toți acești piloni. Și apoi un alt subiect foarte important, și anume tinerii fermieri. Nu avem decât 7% uh, fermieri de, cu vârstă mai mică de 35 de ani astăzi în Europa și poate că venituri mai substanțiale ar fi binevenite în cadrul acestei noi politici agricole comune. Mulțumesc! Tra i temi trattati con riferimento... Mulțumesc, domnule președinte. Printre aspectele tratate în legătură cu PAC-ul, uh, unele probabil uh, nu s-au regăsit din cauza timpului uh, redus care va, pe care l-ați avut la dispoziție pentru a ne prezenta programul președinției dumneavoastră. În momentul în care modificăm fondul politicii agricole comune, e nevoie de o perioadă de tranziție sau credeți că trecerea la noul sistem de ajutoare trebuie să aibă loc dintr-o dată? Domnul Des a făcut referire la fermele mici a spus că în Lituania o fermă mică este, are 15 hectare, dar nu toate fermele de aceleași dimensiuni pot fi considerate mici. O fermă cu 15 hectare de deci cereale implică 30 de zile de muncă pe an. 15 hectare cu flori sau legume poate să necesite 2500 de zile de muncă pe an. Deci, iată, diferențele sunt enorme. De aceea, credeți că trebuie să existe o flexibilitate la dispoziția statelor membre în aplicarea sistemului pentru a ține cont de diferențele teritoriale? Pentru că, cu siguranță, nu super, suprafața va fi elementul capabil să facă diferența între o fermă mică și una mare. Apoi, în intervenția dumneavoastră ne-ați vorbit despre necesitatea reducerii volatilității prețurilor. Aveți propuneri în acest sens? credeți, uh, mă, mă gândiți la intervenții directe pe piață, având în vedere faptul că doar 9% din bugetul PAC astăzi este uh, destinat intervențiilor pe piață sau vă gândiți la mecanisme indirecte, cum ar fi asigurările, pentru a menține veniturile uh, care funcționează pentru a menține veniturile în, în țări din afara Uniunii Europene. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Aniu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, m-a interesat mult ceea ce nu ați menționat. Nu ați menționat interzicerea ținerii puilor în baterii, care va fi introdus. Nu ați menționat pentru că credeți că este de responsabilitatea altei comisii sau l-ați menționat pentru că credeți că următoarea președinție poate să se ocupe de acest lucru. Niciunul dintre aceste răspunsuri nu ar fi satisfăcător pentru mine. Aș dori să știu de ce nu ați menționat acest aspect și ce aveți de gând să faceți cu această problemă care se va manifesta în cadrul președinției dumneavoastră, pentru că sau va fi criză de ouă sau uh, unii vor crede că pot uh, să nu respecte legea. Mulțumesc! Statul. Vă mulțumim! Uh, foarte mulți colegi au participat la dezbatere, stimate domnule ministru. Din păcate nu am decât 12 sau 13 minute mm, la dispoziție pentru a încheia această dezbatere, pentru că mai avem un alt subiect pe ordinea de zi care trebuie tratat în această seară. Vă mulțumesc încă o dată anticipat pentru răspunsuri și vă dau cuvântul pentru a răspunde la întrebările colegilor deputați. Căsănăm. Mulțumesc. Bineînțeles, nu există întrebări la care nu vreau să răspund. Și dacă sunt lucruri pe care nu le-am menționat mai devreme, există un motiv bun pentru asta. De exemplu, anumite din aceste aspecte nu reprezintă priorități cheie pentru președinția maghiară. Și de aceea nu le-am menționat în introducere. Aș începe cu ultima observație. Pe 1 ianuarie 2012, se încheie perioada actuală și um, găinile nu, nu vor mai putea fi crescute în baterie. Uh, în continuare, 30% din găini astăzi uh, trăiesc în baterie. Uh, într-adevăr, există riscul penuriei de ouă și deci o dezechilibrare a pieței Trebuie să se găsească o soluție care să fie acceptabilă pentru statele membre, chiar dacă e nevoie de investiții. Oricum nu putem să-i lăsăm pe producători singuri să facă față acestei situații. Au o problemă de tranziție de 10, o perioadă de tranziție de 10 ani și poate că nu au avut nicio posibilitate financiară de a se reconverti, de a uh, folosi, uh, uh, de a transforma crescătoriile în ceva mai modern. Criza i-a afectat și pe ei. Și sunt sigur că va trebui să reexaminăm această problemă aici și în Consiliu dar, oricum, textul de lege este în continuare în vigoare. Acum răspund la alte întrebări. Voi încerca cât mai pe scurt. Modularea trebuie să continue după 2014. Aceasta este o decizie care se ia împreună. Un alt aspect important pentru viitor chiar dacă a avut deja o dezbatere în legătură cu acesta, s-a spus că ajutoarele trebuie să, vi- să fie uh, mai bine țintite. E adevărat că producătorii activi, cei care lucrează cu adevărat, trebuie să primească aceste ajutoare. Dar, pe de altă parte, dacă dorim să definim acest termen de producător activ, Există multe definiții posibile. Ce facem cu lucrătorii uh, cu timp parțial, ce facem cu uh, cei care au livezi. În, uh, într-o mare parte a Uniunii Europene, veniturile agricultorilor nu vin doar din agricultură dar e posibil ca aceste persoane uh, să poată face față costului vieții grație ajutorilor europene și turismului. Deci există diverse definiții posibile și trebuie să ne punem poate întrebarea inversă. Cine nu este producător activ? Astfel s-ar putea defini mai bine producătorii activi și am putea și acorda ajutoare mai bine țintite. Având în vedere sistemul complicat de ajutoare agricole, bineînțeles, criticile sunt absolut justificate. Chestiunile legate de mediu sunt mai mult luate în considerare. Știți, există perspective în legătură cu viitorul, mai mult sau mai puțin optimiste sau pesimiste. Eu aș spune că am rezolvat deja probleme și mai grave de atât, adoptând acte juridice simple și Sper că și în acest caz, așa va fi, vom da dovadă de creativitate pentru a organiza aceste reguli, pentru ca ele să fie mai ușor acceptate de agricultori, va trebui să combinăm mai multe puncte de vedere, protecția mediului și o anumită simplitate, uh, simplificare a agriculturii europene, care trebuie să fie și una ecologică. S-au pus multe întrebări în legătură cu crescătoriile de păsări, de porci. Se spune că producătorii au nevoie de mai multe ajutoare. Ehm, situația actuală ne-a arătat clar că trebuie revizuite aceste măsuri de ajutor. Există programe pentru regiunile îndepărtate și este important ca aceste ajutoare să existe. Uniunea Europeană nu poate să ignore aceste regiuni îndepărtate pentru țările terțe. Există mai multe negocieri, diverse negocieri în curs. Putem să vorbim toată seara despre acestea. Și Comisia prezintă în mod regulat uh, evoluția negocierilor. Este evident că nu trebuie să uităm niciun moment care sunt interesele agricultorilor noștri, dar să nu uităm nici protecția consumatorului european. Nici acest aspect nu trebuie neglijat. Bineînțeles, criza economică a avut consecințe negative pentru agricultori. Dar există probleme care nu sunt neapărat de ordin financiar. Termenele de plată, modelele de contracte. Am introdus diferite reguli și sper că acestea vor face față timpului. Uneori, regulile jocului trebuie modificate pentru ca mici agricultori, mari agricultori, întreprindere de transformare a produselor să poată cu toții să profite de pe urma acestor legi. Aceștia trebuie să aibă drepturi, dar și responsabilități. Uh, în ceea ce privește organismele modificate genetic, am vorbit deja despre acest aspect și având în vedere că în curând uh, mi se va încheia timpul acordat, uh, vă mai spune doar puține lucruri. În legătură cu cofinanțarea, acesta face parte din viitorul politicii agricole comune și, bineînțeles, vom ține cont de experiența noilor state membre în definirea viitorii, viitorului politicii agricole comune, pentru că aceasta va trebui să ficteze condițiile cadru pentru agricultura europeană pe termen lung și pentru asta trebuie să se țină cont și de situația tinerilor agricultori. Fără aceștia nu poate să existe o agricultură europeană pentru că cineva trebuie să preia ștafeta de la generația actuală și va fi nevoie și de intervenții pe piață. Pentru că și cei care vor debuta în această meserie trebuie să poată să o facă așa cum au făcut-o și uh, generațiile precedente. Pe de altă parte, am fost întrebat uh, care este părerea mea legătură cu finanțarea, de unde trebuie să vină fondurile, de la Uniunea Europeană sau de la statele membre. Aceasta este o discuție care trebuie să aibă loc pe viitor. Oricum, eu sunt de partea agricultorilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule ministru. Șandor, îți mulțumesc cu adevărat pentru disponibilitate sunt convins că președinția maghiară își va aduce o contribuție importantă la viitorul agriculturii. Îți mulțumesc încă o dată, rămânem în uh, contact și mă bucur de modul în care a început președinția maghiară. Vă urez mult succes. Întrerupem un minut și reluăm imediat cu dezbaterea legătură cu dioxina. Colegii. Dragi colegi, ultimul punct de pe ordinea de zi. Unde mergeți? <laughs> George Lyon is leaving, no? George Lyon ne părăsește. Deci, ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi este mm, situația dioxine în Germania, prezentarea situației și reacția prevăzută a Comisiei DG Sanco, care mulțumesc. Aș fi, uh, comisarul John Daly a anunțat la Strasburg săptămâna trecută în plenară că Comisia va lua în considerare eventuale noi măsuri pentru a evita incidente similare pe viitor. Am înțeles că Trebuie să mai discute acest aspect aici, în Comisia pentru Agricultură și, deci, dau imediat cuvântul reprezentantului Comisiei, director de la Direcția Generală pentru Sănătate, domnul Budle. Vă rog, aveți cuvântul și mulțumesc și celorlalți reprezentanți ai Comisiei a DG Agri care vor lua cuvântul dacă, după intervenția deputaților, va fi nevoie și de intervenția lor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat spre a vă prezenta situația. Aveți în dosarele dumneavoastră o diagramă care vă explică rapid situația, vedeți acest document. Știți fără îndoială că o companie fabricantă de biodiesel a livrat unui producător din Grecia pentru furajul uh, vitelor uh, uh, grăsime animală, 200 de tone, aveți detaliile în diagramă, iar acest producător de grăsime le-a amestecat grăsimea cu alte grăsimi de altă origine și a livrat mai departe unor 25 de uzine de furaje pentru vite în mai multe landuri germane, iar um, aceste uzine de alimente au fabricat hrană pentru găinile ouătoare, curci, pui, uh, purcei, uh, vacile de lapte și așa mai departe, iar acest, această hrană pentru animale a fost livrată fermelor. Știți uh, cu siguranță faptul că această contaminare care a fost uh, depistată în hrana contaminată, dar mai ales în produsele de origine animală, lapte și carne, în ceea ce privește animalele care au consumat această hrană contaminată, ei bine, această infestare nu reprezintă primejdii imediate pentru sănătatea oamenilor, iar nivelurile depistate au fost și ele reduse, chiar dacă depășesc limitele autorizate conform testelor și analizelor desfășurate, dar se încadrează într-un nivel mult mai scăzut decât în cazul crizelor anterioare de acum doi ani jumătate din Irlanda, care nivelul era de 200 de ori mai mare decât uh, norma sau uh, în Belgia în 99, unde nivelul era de la 700 până la 1000 de ori mai mare decât norma. Iar aici, în ceea ce privește carnea de porc, avem un nivel de 1 și jumătate superior normei și pentru ouăle 3 sau patru ori mai mare decât norma este nivelul, ceea ce înseamnă că această contaminare a avut loc, dar ea nu reprezintă un risc imediat pentru sănătatea oamenilor. Această contaminare care depășește normele nu poate fi acceptată fiindcă politica comunitară dorește limitarea a contaminării oamenilor prin intermediul alimentelor fiindcă, bine, fiindcă, cum bine știți, dioxina se acumulează în organismul omului și nu se, elimin, și nu se poate elimina. Deci nu trebuie să existe contaminări importante, semnificative, zilnice prin alimente. Iată de ce eh, de ceva timp avem norme foarte stricte în Uniunea Europeană pentru a ne asigura că alimentele pe care le consumăm zilnic au un nivel foarte scăzut de dioxină. Iată de ce uh, era foarte important acest aspect, am dorit să-l subliniez. Pe de altă parte, aș dori să vă informez că noi suntem de părere că sistemul de trasabilitate la nivelul Uniunii Europene a funcționat cum trebuie, iar uh, că Germania a notificat prin sistemul de alertă rapidă Comisia, iar Comisia a informat toate statele membre la rândul său, iar din momentul în care am fost uh, înștiințați uh, de Germania, este vorba de 27 decembrie seara, noi am informat statele membre prin intermediul unor uh, rapoarte zilnice din partea Germaniei care ne ținea la curent cu evoluțiile situației, evoluția situației. Am ținut uh, contactul și cu țările terțe, fiindcă principala, una dintre principala, principalele noastre îngrijorări era dacă hrana pentru animale sau hrana pentru oameni de proveniență din aceste ferme contaminate fusese distribuite în țări terțe. Nu, din câte știm noi și din câte știe Germania până la ora actuală, nu au provenit alimente de la aceste animale contaminate sau ă, destinate consumului uman în țări terțe. Cu toate acestea, unele țări terțe au luat măsuri împotriva exporturilor uh, Ehm, mai ales în ceea ce privește carnea de porc de proveniență germană. Este vorba despre China și Belarus, care au interzis aceste exporturi și alte țări terțe, de pildă Rusia, au impus restricții eh, importurilor. E vorba despre controle și teste pentru exporturile, pentru importurile provenite din eh, Germania dar nu au blocat uh, aceste importuri. Am cooperat constant cu autoritățile germane și cu autoritățile statelor membre pentru a ne asigura că toată lumea este înștiințată în ceea ce privește acțiunile întreprinse. Pe, în această diagramă veți vedea că pe 7, 7 um, iulie fuseseră blocate 4709 ferme și întreprinderi care, care ar fi fost livrate cu furaje cu dioxină. Deci este vorba de 4709 ferme care au fost blocate. Iată, ceea ce însemna că nu mai pot livra lapte, ouă și carne spre consum fără ca testele să fie pozitive. Aceasta era o măsură de precauție, fiindcă primiser alimentele la aceste 25 de uzine, dar dar nu toate alimentele produse de aceste uzine erau contaminate cu dioxină. Și încet, încet, prin uh, teste și investigații la nivelul autorităților germane, au fost deblocate unele ferme și pe 24 ianuarie, dar același lucru s-a întâmplat și ieri, mai aveam 500 uh, 89 de ferme blocate care nu pot uh, nu pot vinde, nu pot trimit, livra spre consum uh, lapte, ouă și carne dacă testele relevă rezultate, rezultate negative în ceea ce privește nivelul de dioxină. Am uh, conlucrat, deci, cu autoritățile germane pentru a vedea care sunt cauzele, uh, de ce acest, de ce aceste grăsimi erau contaminate, de ce acești acizi, acizi grași erau contaminați. Autoritățile germane care au condus ancheta nu au uh, găsit încă răspunsuri oficiale. O ipoteză ar fi uh, greșeală umană uh, la aceste uzine de la Bözel, fiindcă ea, această uzină primea grăsimi, le prelucra și le, trans, și le trimitea mai departe. Avea grăsimi în două, cu două folosințe, industrial, deci tehnic, și este vorba aici de grăsimi folosite în industria textilă, și grăsimi și, grăs, și grăsimi care se foloseau într-un amestec de furaje. Deci am putea crede că în această uh, uzină unde se lucrau aceste două tipuri de grăsime ar fi existat uh, o greșeală, uh, a cineva ar fi încurcat borcanele într-un fel. Dar autoritățile germane se gândesc mai degrabă la fraudă, însă deocamdată această ipoteză nu a putut fi dovedită, fiindcă această companie cu sediul la, la Waterson-Busen a primit uh, o cantitate mare de, de furaje contaminate în momentul în care avem patru loturi contaminate. Am putea să ne gândim la o greșeală umană în, cadrul, în cazul unui lot, unui singur lot, dar uh, Autoritățile germane sunt de părere că, dat fiind că sunt uh, prea multe loturi contaminate pentru a fi pur și simplu o greșeală, o greșeală um, umană. Deci, de ancheta este în curs de desfășurare, iar rezultatele le vom afla abia mai târziu. Comisia Europeană, iar um, comisarul a anunțat acest lucru în cadrul plenarei de la Strasburg, dar acest lucru a fost subliniat și ieri la Consiliul uh, privind agricultura. Comisia dorește să pună în aplicare un pachet de patru măsuri pentru a clarifica legislația existentă și pentru a evita problemele pe viitor. În primul rând, este vorba despre um, o certificare a instalațiilor care prelucrează grăsimile, ceea ce înseamnă mai mult decât simpla înregistrare. Această agreere înseamnă că o uzină care dorește să prelucreze grăsimi trebuie să primească o echipă de inspectori care să verifice standardele de calitate, măsurile de calitate de control și așa mai departe, circuitele, etc. A doua măsură reprezintă o separare a fluxurilor de producție în aceste fabrici și uzine, care uh, prelucrează atât grăsim pentru sectorul industriei și cât și pentru sectorul furajelor. Această separare a fluxurilor de producție poate să se facă în două feluri, o separare fizică, de pildă să zicem, se interzice ca în aceeași fabrică să fie prelucrate două tipuri, aceste două tipuri de grăsimi. Deci dacă se vrea prelucrarea acestor două tipuri de grăsimi, să existe fabrici diferite, la câteva sute de metri. O a doua posibilitate ar fi ca în aceste uzine sau fabrici unde sunt prelucrate ambele grăsimi, să existe sisteme care să împiedice greșelile personalului. E vorba de țevi cu diametre diferite pentru a se evita uh, branșarea acelei țevi la un uh, camion, uh, de pildă, un sistem uh, ca pentru, ca la, ca la benzinării, de pildă, nu poți să bagi furtunul pentru benzină fără plumb acolo unde nu este nevoie de un astfel, acest fel de benzină și așa mai departe. Deci, iată această separare. O a treia măsură o reprezintă îmbunătățirea controlului dioxinei. Este vorba despre text, teste de dioxină în uh, fabricile care prelucrează grăsime, fie că este vorba de grăsimea animale, care a stat la baza crizei dioxinei din Belgia în 99, sau de origine vegetală, ca în acest caz. Aici uh, va exista obligativitatea controalelor. La ora actuală acestea sunt pe bază de voluntariat, deci controlele vor deveni obligatorii și vor avea loc uh, la o anumită perioadă în aceste fabrici care prelucrează grăsimile. În Uniunea Europeană avem deja modelul belgian, este vorba de uh, un uh, model pus în aplicare după criza din 99 uh, și aici au fost înființate sisteme de control în fabricile care prelucrează grăsimea, dar numai pentru grăsimea animale. Aici, în Belgia, avem un sistem care prevede că fiecare lot de 200 de tone de grăsime să fie testat în ce privește nivelul de dioxină și uh, alte, alți contaminatori, cum ar fi uh, um, PCB-ul. În ceea ce privește, o altă măsură este rezultatele negative și uh, uh obligativitatea înștiințării. La ora actuală, doar uh, întreprinderile care exercită autocontrolul trebuie să raporteze autorităților competente rezultatele negative. Noi dorim să înființăm și ob- această obligativitate pentru laboratoarele private pentru a exista un sistem dublu de raportare pentru autoritățile naționale o dată de către companiile private care solicită aceste analize și, în al doilea rând, de către laboratorii. Iată deci cele patru măsuri pe care le luăm în considerare la ora actuală, pe care le discutăm uh, cu industria alimentară vom avea în acest sens luna viitoare o reuniune cu um, toate aceste fabrici și uzine. Sperăm uh, că vom putea aplica aceste măsuri cât mai repede cu putință. Și apoi uh, va veni rândul Parlamentului uh, în cadrul efectorii controlului să își spună părerea. Noi suntem de părere că aceste măsuri vor reuși să reducă eroarea umană, aceasta este uh, problema acum în uh, uzine și să minimalizeze frauda. Bineînțeles că știm că nu se poate suprima, elimina total frauda, iar aici dacă avem, dacă avem un caz de fraudă, prin uh, sporirea numărului de analize la cei care folosesc acele, aceste grăsimi sau în um, uzinele care folosesc aceste grăsimi pentru a le amesteca cu porumbul și soia, cred că acest, acest sistem va minimaliza frauda, frauda însă care va rămâne posibilă din cauza prețului, fiindcă iată există și, un, și costuri aici. Iată deci, domnule președinte, v-am explicat pe scurt cum stau lucrurile la ora actuală. Mersi, Messie Podule. Mulțumesc foarte mult. Dobbiamo... Nu mai avem timp, trebuie să părăsim sala, așa că voi da cuvântul doar 2-3 uh, colegi care s-au înscris la cuvânt și apoi, din păcate, trebuie să continuăm mâine dimineață, după ședința coordonatorilor. Dau cuvântul imediat colegilor Rodust, Hostling și Danelis și Egel. Deci vă rog foarte, foarte pe scurt, dacă avem timp, voi da cuvântul și altcuiva, vă rog. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte, mulțumesc comisiei pentru că s-a deplasat aici și ne-a împărtășit experiența sa cu acest uh, subiect. N-am mult timp la dispoziție, o să pun doar câteva întrebări. La Consiliu ieri s-a prezentat planul de acțiune al ministrei germane pentru agricultură și se prevede, printre altele, crearea unei uh, liste uh, pentru uh, aliment, um, al, al, animalele care ar putea a, uh, să fie afectate de un anumit timp de alimentație. Însă comisarul s-a opus unei astfel de liste. Oricum, trebuie să ne străduim să avem uh, în toată Uniunea Europeană o înaltă calitate a alimentelor. Uneori nu se întâmplă așa și vedem că apar și interese criminale, mafiote și este clar că trebuie să împiedicăm astfel de operațiuni. Am văzut ce s-a întâmplat în uh, Germania. Chiar și dacă se fac controle și inspecții, se poate constata că, uh, de exemplu, carnea și uh, ouăle uh, au uh, fost produse și am văzut ca și consecință că Rusia dorea să închidă granițele. Ca și consecință, prețurile au scăzut foarte mult și așa mai departe. Deci, noi considerăm că o, o listă numită pozitivă în Europa ar fi o idee foarte nimerită. Ar fi bine să convingem Comisia de ce ar trebui să facem așa. Aș mai spune ceva legat de reacția consumatorilor. Ei se simt în primejdie, nu sunt deloc mulțumiți, dar și fermierii vizați sunt foarte nemulțumiți pentru că au pierdut mulți bani, au pierdut mii și mii de euro, li s-au închis, închis fermele. Mai rămân închise la ora actuală încă vreo 600 ferme. Prețurile au scăzut foarte mult, deci viața lor este foarte grea, grea și pune în pericol activitatea de zi cu zi. De asemenea, s-a vorbit despre uh, asigurarea produselor de sancțiuni și așa mai departe. Cred că chestiunile acestea foarte delicate nu pot fi rezolvate numai cu un simplu contract de asigurări. Este clar că când vorbim de uh, un dezastru pe scară europeană, sumele sunt altele. Mi-ar place ca industria alimentară, în orice caz, să contribuie la o astfel de schemă și să respecte în general regulile stricte care se impun. Sperăm că Comisia va relua uh, principalele puncte din planul de acțiune german. Nu vreau însă să mă repet. Este, de exemplu, vorba de obligațiile eh, care trebuie respectate de către laboratoarele de analize private, care la ora actuală sunt cam egale cu zero. Și este clar că de multe ori eh, nu autoritățile sunt interlocutorul, ci sectorul privat. E nevoie de sancțiuni foarte dure. Aș dori ca ă, Comisia să mărciseze aceste propuneri și să fie cât mai exigentă posibil în ceea ce privește aceste substanțe care de altfel uh, sunt destul de numeroase. Nu e vorba numai de dioxin aici și comisarul uh, în ședința plenară a declarat că în curând uh, va pleca uh, în Germania, va face o vizită pentru a evalua pagubele. Eu aș vrea să știu uh, care este mandatul unei astfel de delegații care se preconizează? Mulțumesc foarte mult! Domnul Hauschling. Mulțumesc! S-a spus aici că scandalul arată că trasabilitatea funcționează, așa ne-a spus comisia și reprezentantul său, și că controlele funcționează. Eu nu cred că aceasta trebuie să fie concluzia logică. Eu mi-aș dori uh, să spunem că autocontrolul uh, trebuie să existe orice ar fi. Putem să-l consolidăm. Este clar că în domenii cum ar, sensibile cum ar fi hrana pentru animale, aceasta uh, acest autocontrol nu trebuie decât să fie consolidat și întărit în permanență. Acum, în ceea ce privește nivelul statelor membre, mă întreb de ce această propunere cu lista pozitivă nu a fost întâmpinată cu entuziasm. În Germania o... avem o firmă care a dat uh, faliment în urma scandalului și uh, Cred că această listă pozitivă este un lucru bun. Cum credeți că vor funcționa lucrurile de fapt pe viitor? Uh, ce analize vor fi efectuate? Ați vorbit despre uh, separarea fizică a instalațiilor uh, și să fie fabrici diferite, deci procesul de producție pentru cele două tipuri de grăsimi să fie complet separat. Și apoi monitorizarea nivelului de dioxină. Vreau să vă întreb câte analize au fost efectuate în ce privește dioxina. Știm că aceste texte, teste, analize, costă foarte mult. S-a vorbit despre 100 de tone, dacă nu mă înșel. Care este limita, domnul Danelis? Mulțumesc, Domnule președinte, spre o... Uh, am fost sfătuit să ne calmăm și ni s-a spus că totul merge bine. Uh, asta ne spune comisia, însă tot comisia ne spune săptămâna trecută exact contrariul. Acest adevărat scandal al dioxinei este unul cu adevărat foarte grav. Și această criză e diferită de cele de dinainte. În primul rând e vorba de, ța- de o țară, cum este Germania, care este cunoscută pentru disciplina și rigoarea sa și care are o experiență bogată cu mecanismele de control. Dacă asta s-a întâmplat în Germania, închipuiți-vă ce s-ar putea să întâmple în alte țări. A doua observație. În vremuri de criză economică, când fiecare încearcă să tragă plapuma la el și să reducă cheltuielile și să sporească veniturile la buget, vedem cât de importante sunt sistemele de control și ne mai dăm seama un lucru și anume că trebuie să schimbăm lucrurile din rădăcină. Trebuie ca toate controlele acestea și inspecțiile să fie credibile. Bine, ne uitând factorul cost, dar aceste inspecții trebuie să fie urmate neapărat de sancțiuni substanțiale. Deoarece, dacă se știe că există sancțiune în caz de infracțiune, atunci lucrurile vor fi mult mai uh, fluide, iar cei care se fac vinovați vor suferi și știu acest lucru. Mulțumesc, urmează doamna Reimers. Foarte pe scurt, vreau să vă spun și eu ceva, nu mai avem mult timp la dispoziție. Ei bine, atunci când există aceste acte criminale, nicio lege din lume nu poate și nicio inspecție nu poate să le prevadă. Nu ne trebuie oare un sistem mai simplu și fezabil, de exemplu, să avem un fel de cod al culorilor care să ne indice clar nu, mă scuzați, un colorant care să indice prezența anumite substanțe în alimente. Urmează uh, doamna Iegel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să încerc să fiu succintă, chiar dacă am multe de spus. În primul rând, nu aș fi crezut niciodată, dacă mi s-ar fi spus, că o să ajung să trăiesc o astfel de criză aici, la Parlamentul European, S-a întâmplat ce s-a întâmplat în Germania și sunt pur și simplu uimită. Atunci când există aceste acte criminale, este chiar foarte greu să lupți împotriva lor. Mai multe aspecte. În primul rând, Germania trebuie foarte rapid să reacționeze și să sancționeze foarte aspru și dacă vă gândiți la acel caz de faliment, poate și aici trebuia făcut ceva, poate existau și alte soluții. Apoi, vreau să vă spun că eu, personal, în viitor, nu vom mai accepta ca în industria alimentară lumea să închidă ochii și să nu se întâmple nimic, pentru că este exact ceea ce se întâmplă astăzi. Ne trebuie reguli și norme foarte clare. Vedem că Comisia pune pe masă niște propuneri, care sunt unele bune în ceea ce privește, deci, această uh, siguranță alimentară. Nu e vorba numai de producție și de originea produselor, ci de tot acest lanț de producție. Este clar că trebuie să separăm fizic instalațiile de, instalațiile de manipulare a grăsimilor pentru industrie și pentru animale. Trebuie apoi să vedem cum se organizează transportul acestor produse. Mă gândesc la niște containere care poate că acum încă mai conțin dioxină și care pot să folosească la transportul altor alimente și să contamineze și așa mai departe. Deci de aceea vreau să cer comisie, să lansez un apel, să se facă ceva pe termen lung, nu pe termen scurt. Este clar că ne trebuie o propunere bună și cât se poate de riguroasă pe termen lung. Mulțumesc foarte mult, domnul Iar și apoi colegul Raschi. Mm, Iareschi. Mulțumesc. Sikierski. În ceea ce privește controlele și inspecțiile, trebuie să identificăm erorile, unde se strecoară erorile și apoi să analizăm și legislația în vigoare. Pentru că, până la urmă, tot fermierii sunt cei mai afectați, deci, practic, întregul sistem de control și inspecție trebuie să fie revizuit. Domnul Agnew, mulțumesc că îmi dați ocazia să vorbesc. Nu cred că ne mai trebuie încă un act legislativ aici. Am avut deja uh, trei regulamente și o directivă și în Regatul Unit am reușit să facem acest lucru uh, propunând trei scheme de asigurare pentru tot lanțul de producție. Nu poți să împiedici pe unii să, încarci, uh, să încalce legea și cred că până la urmă revine statelor membre să rezolve problema. Cer scuze colegilor, trebuie să părăsesc sala. Vă rog uh, să trimiteți secretariatului răspunsul la aceste ultime întrebări. Oricum, cred că lucrurile sunt clare pentru toată lumea. Vă mulțumesc tuturor. Ne vedem mâine la ora 9.30, ora 9 pentru coordonator și 9.30 pentru membrii comisiei. Vă mulțumesc tuturor. Se suspendă ședința. Wow, wow. What time is it?